Chers collègues, euh, nombreux à cette heure matinale, je vous souhaite la bienvenue pour cette réunion de notre commission. Et, uh... Vă propun să începem la punctul 1. Vă propun să adoptăm ordinea de zi fără modificări. În legătură cu punctul 2, comunicări, doresc să vă informez în legătură cu câteva aspecte. Vreau să vă amintesc că în această după-amiază, începând cu ora 15, are loc conferința președinților deschisă tuturor membrilor în prezența președintelui Consiliului Herman Van Rompuy, care uh, va vorbi despre Consiliul care urmează să aibă loc la uh, care a avut loc săptămâna trecută, iar comisiile parlamentare au fost autorizate totuși să își mențină activitatea începând cu ora 15. Deci noi vom avea audiția comună împreună cu Comisia Agri în legătură cu condițiile eh, sociale în domeniul agriculturii și uh, mulțumesc uh, colegului meu care a acceptat să conducă aceste lucrări. Cea de-a doua comunicare. Oana Cămășoiu, după mulți ani de activitate uh, foarte profesională în comisia noastră în calitate de expert național detașat va părăsi secretariatul comisiei um, pentru ocupare. Regretăm, dar îi dorim toate cele bune și vom ciocni un pahar în preajma sălii la prânz. Zoltan Peto, administrator la secretariatul comisiei, își preia ă, atribuțiile Oanei de, ă, de fapt de la 1 martie și ă, se va înscrie spiritului de echipă care domnește în secretariatul nostru. Reuniunea grupului de monitorizare organizat de Comisia pentru Bugete va avea loc uh, marți 26 martie în sala ASP 3G3. Uh, Toți membrii sunt invitați să participe și în legătură cu sugestiile făcute de Comisia pentru Bugete pentru acea întâlnire de lucru. Sper ca acei membri ai comisiei noastre care sunt asociați, care lucrează la acest dosar, răspunsul european vis-a-vis -vis de șomaj în rândul tinerilor vor participa. Din păcate, eu nu voi putea să particip pentru că mă voi afla la Paris în acel moment. În al patrulea rând, este vorba despre un punct nou pe care eu îl menționez de fiecare dată în cadrul comunicării. Doresc să vă informez în legătură cu uh, disponibilitatea mea pentru a reduceri în domeniul interpretării pentru că neutilizarea interpretării atunci când a fost solicitată sau anularea uh, târzie a solicitării costă foarte mult. Ă, de obicei este vorba de 840 de euro pe zi. De aceea deputații sunt rugați să dovedească autoreținere față de solicitarea de interpretare și să recurgă la ea doar când este absolut necesară și să informeze secretariatul atunci când nu vor participa la reuniune sau când reuniunea va fi anulată. Deci de aici înainte, înainte de eh, fiecare uh, Ehm, ședință, dacă nu se utilizează interpretarea, voi anunța și plenara. Iar în ce privește săptămâna 4-8 martie, a fost întâlnirea raportorilor fictivi în ce privește detașarea lucrătorilor. Poloneza a fost anulată pentru că reuniunea a fost anulată. Deci, eh, poloneza s-a solicitat, dar nu a fost utilizată, fiindcă întâlnirea a fost eh, anulată. Reuniunea coordonatorilor cu comisarul. Am avut eh, interpretare în engleză, franceză, maghiară și germană. Întâlnirea a fost amânată. Până la urmă a avut loc fără interpretare. Deci ne gândim la 880 de euro multiplicat cu 4 este eh, în ce privește responsabilitatea statelor de pavilion. S-a solicitat interpretare în franceză și n-au venit, deci interpretarea nu a fost folosită din nou 880 de euro. Deci, eu eh, vă rog, anunțați eh, secretariatul când nu mai aveți nevoie de interpretare. Următorul anunț comisia noastră, lucrările sunt transmise prin internet. Vă rog să țineți seama de acest lucru când luați cuvântul. Dacă nu există alte observații în legătură cu aceste comunicări, trecem la punctul 3, care înseamnă examinarea amendamentelor de compromis pe marginea raportului colegului nostru ungureanu în legătură cu uh, Politica în domeniul concurenței. Este vorba de un aviz, au fost înaintate 23 de amendamente. Uh, raportorul este domnul Antolin Sanchez. Thank you, Madam Chair. Indeed, there are just 23 uh, amendments. Mulțumesc, este vorba doar de 23 de amendamente. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente. A fost foarte dificil să ajungem la amendamente de compromis, dar într-un final am propus trei pentru aliniatele 5, 6 și 17. Grupul PPE le va susține. În ce privește amendamentele 4 și 7, sunt absolut de acord că aici Comisia trebuie să prevadă un capitol întreg în ce privește efectul concurenței asupra locurilor de muncă. Nu putem susține amendamentul 13, dar putem susține amendamentul 14 și aș dori să menționez că mi-am retras propriile amendamente 12 și 17. Pe scurt, aceasta ar fi poziția PPE, doamna președintă, în legătură cu acest aviz pe marginea concurenței. Mulțumesc, Peter Steinruck. Ja, ich kann es kurz machen im Namen der Petra Steinruck. În numele grupului SJD și în numele colegului meu, Ole Ludvigson, care nu poate să participe, salutăm uh, soluțiile de compromis găsite și mulțumim pentru colaborare. Um, Există și alte solicitări de a interveni din partea colegilor, din partea comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor! Este o plăcere să particip la această întâlnire. Am avea câteva sugestii și comentarii din partea noastră. În ce privește strategia comună pentru creștere inteligentă și inclusivă, strategia 2020, noi credem că politica în domeniul competiției joacă un rol important, are un impact direct asupra productivității poate promova dezvoltarea economică fără costuri pentru contribuabili. Deci trebuie ca și companiile să se comporte într-o manieră adecvată și trebuie să existe și un cadru adecvat pentru guverne pentru a folosi adecvat resursele publice în domeniile cele mai eficiente și cred că trebuie să existe instrumente care să ajute statele membre să facă față provocărilor socioeconomice. Comisia încă de anul trecut a spus că dorește să modernizeze controlul asupra subvențiilor și asistenței din partea statului, astfel încât să se înlăture dificultățile de pe piață, să se promoveze economia verde, crearea locurilor de muncă. Iar în legătură cu amendamentele care au fost menționate, asistența, uh, subvențiile din partea statului uh, trebuie să consolideze acele domenii care au o contribuție esențială în atingerea obiectivelor uh, Uniunea Europeană 2020. Statele membre au libertatea să decidă unde asemenea măsuri trebuie să fie luate. Pot uh, să fie forme de subvenții uh, diferite, trebuie să fie însă compatibile cu obiectivele. În ce privește punctul 4 al avizului, uh, formularea pentru noi nu este foarte clară. Am dorit să spunem că în ce privește exceptările privind uh, subvențiile de stat trebuie să fie formulări mai precise. În ce privește amendamentele, amendamentul 8, în ce privește subvențiile uh, trebuie să existe un pachet complet în articolul 14 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, Comisia a adoptat la finele anului 2011 o comunicare privind cadrul uh, calitativ pentru um, aceste societăți, um, servicii de interes economic general în Europa. Iar în ce privește uh, SIEG, trebuie să existe o exceptare de eh, obligativitatea de notificare eh, la comisie. Măsura trebuie însă să eh, corespundă unor necesități sociale și să fie în folosul grupurilor dezavantajate de cetățeni care altfel nu ar avea posibilitatea să se întrețină. Trebuie să ținem seama de locuințele sociale în acest context. Și Comisia uh, uh, trebuie să cunoască situațiile dificile. Comisia este neutră în ce privește proprietatea companiilor, dar uh, dacă se acordă subvenții unor companii, atunci comisia trebuie să fie informată. Este nevoie de uh, subvenții acolo unde se dorește o tranziție spre o economie modernă și, uh, de asemenea, uh, trebuie să țină seama de directivele privind problemele de mediu trebuie să existe rațiuni pentru aceste subvenții acordate de stat pentru companii. Trebuie de asemenea să avem în vedere investițiile menite să contribuie la dezvoltare, pentru că trebuie să susținem proiectele de dezvoltare, de cercetare. Aici nu este nevoie de derogări. Și s-a mai pus o problemă în legătură cu amendamentul 22 examinarea violenței, încălcării potențiale uh, a prevederilor uh, atunci când compania uh, dorește să-și reducă activitatea sau să, chiar să-și înceteze activitatea. Trebuie analizate circumstanțele fiecărui caz în parte. Dacă există o companie care dorește să-și înceteze activitatea a încheiat acorduri în prealabil cu alte companii care să preia um, activitatea, avem uh, de-a face cu o violare a prevederilor. Dacă nu există asemenea uh, înțelegeri, uh, se pare se uh, poate considera că este doar un abuz de poziție pe piață. Când e vorba de limitarea producției în dezavantajul consumatorilor, ă, trebuie să ă, vedem dacă există o strategie corespunzătoare. Trebuie să vedem dacă există ă, solicitări din partea consumatorilor care pot fi satisfăcute eventual de altă companie. Merci, Phil Mulțumesc. Yeah. Oh, thank you. Uh, just uh, my apologies for being a little late. Mulțumesc și îmi cer scuze că am întârziat un pic astăzi. Am avut o reuniune la micul dejun. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru o bună cooperare. Eu de-abia m-am apucat de acest dosar săptămâna trecută, deci Eram uh, la o etapă care trecuse deja de amendamente. Doar recent uh, am uh, început să lucrez la acest dosar, dar am analizat aceste amendamente și unele dintre ele sunt foarte bune și unele, așa cum a spus și comi Comisia, sunt problematice în ceea ce privește ajutorul de stat. Deci trebuie să rezolvăm și această problemă. Amendamentul 3, deși sprijin uh, responsabilitatea socială a companiilor în general, uh, cred că ar trebui să fie voluntară. Deci uh, îmbunătățirea imaginii companiei și îmbunătățirea și încurajarea celor mai bune practici e una, dar nu cred că încurajează în sine o mai bună competitivitate. În ceea ce privește amendamentele legate de programele uh, Uh, de serviciile de interes general și așa mai departe, cred că ar trebui să clarificăm uh, marja de apreciere pe care o au statele membre și ce înseamnă o distorsionare a pieței. Și pentru că iarăși intrăm în regulile legate de ajutorul de stat. Cred că este un subiect sensibil și cred că trebuie să fim foarte atenți cum votăm pe marginea acestor uh, probleme. Deci trebuie să avem niște reguli clare de ajutor de stat pentru a uh, putea acorda ajutoare suplimentare atunci când uh, e nevoie și pentru a ne asigura că avem o piață competitivă și nu avem protecționism și subvenții statale atunci când nu este nevoie de ele. Deci o să încercăm să avem un document echilibrat și lista noastră de vot va reflecta acest echilibru. Mulțumesc! Există și alte solicitări de intervenție? Domnul Thomas Mann. Doream să-i mulțumesc raportorului pentru au fost puține amendamente, ceea ce constituie un semn că avizul, proiectul de aviz a fost foarte bine uh, redactat. Iar în ce privește articolul numărul 3, menționat de Colin Bulon, se înseamnă doar că ne dorim uh, asumarea unei responsabilități sociale mai mari. Era vorba despre uh, obligații voluntare sau uh, obligatorii. Cu cât obligațiile uh, sunt mai numeroase uh, și disponibilitatea unei companii este mai mare de a-și asuma asemenea responsabilități, cu atât sarcina legiuitorului este mai ușoară pentru că atunci nu trebuie legiferat atât de mult. Iar în ce privește uh, amendamentul uh, 122 se spune că uh, întreprinderile nu trebuie să fie obligate uh, să uh, vândă. Trebuie verificat, de fapt, dacă s-a încălcat în vreun fel legea concurenței. Pentru că și Comisia ne-a indicat foarte clar în ce direcție trebuie să ne mișcăm. Aș sprijini această poziție pentru că s-au creat anumite iritări uh, să, nu, uh, să intervii uh, fără nicio justificare în activitatea companiei, eu cred că nu e cazul. Trebuie doar să verificăm dacă se respectă legile concurenței și e important ca grupul nostru politic să își exprime această poziție față de avis. Există și alte solicitări de intervenții? Poate pentru a înțelege mai bine ceea ce a spus domnul Thomas Mann, Poate ar trebui să ne uităm la uh, amendamentele de compromis pe care le-ați uh, indicat. Uh, poate ar trebui să ne spuneți cam care ar fi poziția dumneavoastră ca raportor în ceea ce privește acest amendament. Cred că am spus deja celelalte amendamente. Tot ce pot să spun acum este că am luat notă de observațiile colegilor și sunt de acord pe deplin cu poziția domnului Iman în ceea ce privește amendamentul 22, ceea ce ridică o întrebare cheie și a generat multe dezbateri în reuniunile noastre anterioare. Cam asta am avut de spus. Très bien. Et donc nous voterons... Foarte bine, deci uh, votul asupra avizului dumneavoastră va avea loc în ședința de vot de mâine. Astfel, nu, de fapt acum, pentru ca Comisia Econ să poată ține cont de asta. La punctul 4 de pe ordinea de zi, îi dau cuvântul colegului nostru Șogor Ceaba pentru a prezenta cele cinci amendamente de compromis care au fost uh, depuse, începând de la 41 de amendamente uh, asupra avizului său în ceea ce privește mobilitatea educațională a femeilor în Uniunea Europeană. Este un proiect de aviz uh, pe marginea raportului Ligiei Ronzoli, în Comisia FAM pe marginea acelui subiect. Dar înainte de a face asta, aș vrea să-i urez bun venit delegației Asociației ONSE, o asociație spaniolă de sprijin prin muncă și prin inserare socială a oamenilor cu dizabilități, în special cei lipsiți de vedere, care face o treabă absolut remarcabilă, așa încât vă urez un călduros bun venit în sânul comisiei noastre. Uh, la punctul 4, cum spuneam, îi dau cuvântul domnului Șogor Ceaba. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a munkámhoz nyújtott segítséget. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să uh, vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ați acordat și uh, mulțumesc pentru cele 42 de amendamente și pentru cele 5 amendamente de compromis. Am reușit în sfârșit să finalizez acest proiect. Cred că împreună am reușit să integrăm în document toate problemele sensibile din domeniul nostru inclusiv gestionarea sărăciei, uh, ameliorarea protecției oamenilor cu probleme, uh, discrepanța salarială, segregarea în funcție de uh, meserie, mobilitatea femeilor, segregarea în funcție de sex, în funcție de meserie, portabilitatea drepturilor de securitate socială și integrarea femeilor pe piața muncii, pentru a menționa doar câteva. Am lucrat în cooperare strânsă și ne-am sincronizat eforturile cu Comisia FAM și vă mulțumesc pentru că am reușit să elaborăm un aviz pozitiv și proactiv. Mulțumesc! Uh, Doamna Licheviciuve, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, precum și raportorilor din umbră, din alte grupuri politice, pentru că au ajuns la un acord asupra ă, amendamentelor de compromis, pentru că era foarte important să asigurăm integrarea femeilor în piața muncii. Trebuie să vedem care sunt cerințele lor pentru accesul la învățarea pe tot parcursul vieții și la accesul la toate celelalte posibilități este necesar de asemenea să creăm condiții favorabile pentru integrarea femeilor în viața culturală și a societății și femeile ar trebui deci să aibă acces la diversele cursuri vocaționale și alte cursuri de formare. Apoi trebuie să luptăm împotriva sărăciei în rândul diverselor grupuri de vârstă și să rezolvăm această problemă și să rezolvăm și problema pensiilor mai mici pe care le primesc femeile. Aș dori să vă informez că o să depun niște amendamente orale la faptul că în loc de femei migrante ar trebui să folosim termenul femei care se mută în străinătate. Acest uh, termen este folosit în raportul pregătit de Comisia FAM. De asemenea, am depus amendamente în ceea ce privește eliminarea anumitor note de subsol care nu mai sunt necesare după obținerea compromisurilor. Și sper că mâine vom putea ajunge la un acord și vom putea să votăm pentru amendamentele de compromis. Mulțumesc! Doamna Movir. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să repet ceea ce au spus uh, colegii dinaintea mea. pentru că și eu gândesc cam în aceeași direcție. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru o bună cooperare care este arătată și demonstrată de cele cinci amendamente de compromis pe care le sprijinim. Există câteva amendamente însă pe care nu le putem sprijini. În primul rând, amendamentul 7. Nu înțeleg punctul de vedere sau nu înțeleg care, cine a venit cu asemenea idee. Ne interesează o piață a muncii flexibilă și este imposibil să uh, sprijinim și amendamentul 36, pentru că acestea două nu sunt acoperite nici de amendamentele de compromis. 36 este în esență corect. Vorbește despre reunificare, întregirea familială. Dar avem o directivă care reglementează această problemă și această problemă ar trebui rezolvată la Comisia Libe și nu credem că are sens să repetăm uh, totul de fiecare dată, pentru că asta nu îmbunătățește niciun fel calitatea unui document. Pentru a avea o formulare mai bună, grupul nostru sprijină amendamentele de compromis, în special amendamentul depus de socialiști, Dar în ceea ce privește amendamentul 22, credem că amendamentul inițial era mult mai bun. În același timp, considerăm că nu ar trebui să distorsionăm conținutul rezoluției referitoare la cadrul financiar multianual. Mulțumesc! Mai sunt și alte solicitări de intervenții? Nu. Domnul uh, Șogoceaba pentru a concluziona. Köszönöm szépen, hát ha beszélünk, és hogyha igénylik, még délután futhatunk egy... Dacă doriți, putem să ne reîntâlnim și în această după-amiază pentru a încerca să rezolvăm singur uh, problemele care au mai rămas de rezolvat. Vă mulțumesc pentru atenție. Am terminat deci cu acest punct, asupra căruia votăm mâine și Comisia FAM va discuta în aprilie. Ajungem deci la punctul 5 și îi dau cuvântul Antei McIntyre pentru a prezenta amendamentul de compromis care a fost redactat pe baza 12 amendamente depuse față de avizul său aviz care este în procedura de comisie asociată cu Comisia ENVI. Vorbim de standardele fundamentale de siguranță pentru protecția împotriva pericolelor uh, care derivă de la expunerea la radiații ionizante. Doamna raportare, aveți cuvântul. Nu, m-am înșelat. Sunt 40 de amendamente care au fost depuse uh, pe marginea avizului dumneavoastră, pe baza celor 12 amendamente propuse chiar de dumneavoastră. Dar, cum am spus, există un singur amendament de compromis și vă dau cuvântul să prezentați situația. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, aveți perfectă dreptate. De fapt, sunt două amendamente de compromis acum și o să vă explic imediat. După cum ați spus chiar dumneavoastră, este un raport al Comisiei care reunește diverse directive privind protecția uh, pentru, în fața expunerii la radiații ionizante. <clears throat> Uh, eu susțin uh, în mare propunerile Comisiei, iar pe acest raport avem competență comună cu Comisia ENVI. Amendamentele s-au referit la articole foarte diferite și de aceea a fost foarte greu să ajungem la compromisuri. Dar, mai întâi, vreau să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră chiar foarte mult pentru cooperarea lor și cred că am ajuns foarte aproape de um, un punct de progres. Dați-mi voie să spun că au fost o serie de amendamente considerate inadmisibile pentru că au acoperit zone ale raportului unde nu aveam nici competență exclusivă, nici competență uh, comună. Deci, amendamentele 15, 18, 50, 46 și 51 au fost eliminate. Au fost două aspecte controversate. Primul se referă la um, călătorii la călătorii frecvenți, Comisia nu a fost pentru includerea acestora, deși uh, unele grupuri au fost foarte uh, mult în favoarea includerilor. Și eu am fost de acord cu Comisia. Pentru că uh, m-am gândit că uh, toți eurodeputații s-ar putea uh, simți oarecum constrânși vis-a-vis -vis de numărul de zboruri. Uh, de aceea am solicitat că poate ar fi bine să fie uh, aici un vot pe părți, pentru ca aceia care susțin ideea um, călătorilor frecvenți să poată să își exprime punctul de vedere. Dar asta se va întâmpla mâine. Uh, știu totodată că socialiștii ar vrea să depună un amendament oral pentru a include o altă referință la acești uh, călători frecvenți. Eu nu voi vota pentru acest amendament, dar, în spiritul compromisului, nu mă voi opune nici introducerii acestuia. Celălalt aspect supus uh, unor numeroase dezbateri se referă la limite, limitele uh, la expunere. Este foarte important să ne bazăm pe dovezi științifice atunci când stabilim aceste limite. Și dovezile pe care eu le-am văzut m-au făcut să-mi retrag două amendamente în acest sens, ceea ce a făcut ca acum să rămânem cu o serie de amendamente depuse de domnul Ori, dintre care pe unul îl susțin cu tot, um, toată convingerea pentru că este foarte bine justificat, dar amendamentele 23, 24 și 38 în ciuna eforturilor mele de a găsi o justificare, nu, nu și-au găsit o asemenea justificare. Poate vrea domnul Ori să le explice sau poate vrea comisia să comenteze pe marginea lor. Dar eu am discutat cu mai mulți experți și toți mi-au spus că reducerea acestor niveluri ar merge împotriva tuturor acordurilor internaționale și uh, nu ar fi susținută nici de Comisia Internațională de Protecție Radiologică. Uh, prin urmare, la final avem două amendamente de compromis. Unul referitor la amendamentul domnului Benians, care are uh, susținerea tuturor grupurilor, și altul proaspăt creat, care acoperă amendamentul domnului Ori și spune că atunci când lucrătorii trebuie uh, supuși unui examen medical, uh, acest lucru să se facă în timpul orelor de lucru și nu pe cheltuiala lor. Mi se pare foarte logic, dar el nu a fost pus acolo unde trebuie. Și de aceea am elaborat un compromis care să îl mute uh, acest amendament 34 în cadrul articolului 44. Din nou, cred că se reunește um, acordul tuturor grupurilor și în acest sens. Prin urmare, doamnă președinte, eu sunt foarte mulțumită de felul în care progresează lucrurile și aștept cu interes observațiile colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Phil Benion, apoi Iuta Steinruck. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportoare pentru o foarte bună cooperare. Reuniunile la nivelul coordonatorilor, eh, raportorilor din umbră au fost foarte bune și ne-am pus de acord. După cum eh, a spus și Anthea, eh, singurul lucru cu privire la care nu suntem de acord se referă la includerea călătorilor frecvenți. Prin urmare, cred că a fost o idee bună introducerea votului pe părți în acest sens. idee pe care eu o susțin și o să vedem ce se întâmplă la vot. Sunt uh, recunoscător uh, colegilor pentru uh, compromisul la amendamentul 29 de clarificarea rolurilor procesului de autorizare, licențiere și așa mai departe Uh, intenția a fost uh, de a preveni um, obținerea de autorizații uh, separate ori de câte ori operatorii fac o operațiune separată și să fie nevoie să solicite mai multe autorizații în aceeași zi în loc de autorizație generală. A trebuit să ajungem la un compromis destul de larg aici, fiindcă um, provocările lingvistice uh, Uh, atunci când uh, se au în vedere toate traducerile, au fost uh, destul de, de dificile pentru a găsi o formulare corectă. În ceea ce privește grupul pe care îl reprezint, noi nu susținem ideea extinderii monitorizării și la călătorii frecvenți, dar noi credem că este bine ca ei să fie informați de eventualele riscuri. Mulțumesc încă o dată raportorilor și raportoare și raportorilor din umbră pentru dialogul foarte constructiv. Iuta uh, Steinruck. Iuta Steinruck și poate după aceea comisia. Ja, vielen Dank an die... Uh, Mulțumesc foarte mult. Mi-aș fi dorit ca să ajungem la mai multe soluții de compromis în câteva domenii. Pentru noi este important ca reprezentanții lucrătorilor să fie cuprinși în procesele de decizie, pentru că cine este uh, lucrător sau cine este calificat sau cine este independent uh, în activitatea pe piață să fie cuprinși cu toții în această definiție. Și eu cred că doamna McIntyre, în ce privește amendamentul legat de uh, li, uh, valorile limită, ar trebui să fie retrase. Iar în ce privește uh, cei care uh, călătoresc frecvent uh, în interes de serviciu, uh, care recurge la zboruri frecvente, trebuie să fie informat în legătură cu posibilele urmări asupra sănătății pentru că uh, nu este atât de costisitor măcar să furnizeze această informare. Și vreau să vă spun că înainte de a mă ocupa de acest raport, nu am știut că există urmări asupra sănătății acestor uh, călători frecvenți. Deci, Eh, eu cred că eh, este eh, important să informăm, este obligația noastră să îi înștiințăm pe cei care în interes de serviciu sunt obligați să zboare frecvent. De aceea, la articolul 16, mâine s-ar putea să înaintăm un amendament și uh, îi rugăm pe colegi să se gândească dacă ă, nu doresc să ne susțină pentru a-i proteja pe călători. După aceea ne vom orienta în momentul votului în legătură cu aspectele care, din punctul nostru de vedere, sunt esențiale pentru a crea condiții cât mai bune lucrătorilor și pentru a-i proteja pe oameni. Mulțumesc! Si, uh, da, acum e la cuvântul lui Jabari. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. Doamna McIntyre a făcut propuneri referitoare la uh, limite și aș putea să fiu de acord cu ele. Uh, în ceea ce privește celelalte aspecte pe care le-am uh, ridicat, ele au fost uh, integrate în amendamentul de compromis, deci am colaborat foarte bine cu doamna McIntyre și îi mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovadă. În ceea ce privește călătorii frecvenți, și propunerea socialiștilor, credem că um, se exagerează puțin dacă formulăm lucrurile astfel. Deci nu le susținem uh, propunerea, avem cu toții experiență în ceea ce privește zborurile și de aceea în lumina acestor experiențe, cred eu că trebuie să venim cu propuneri realiste și mult mai prudente. Vă mulțumesc! Există alte solicitări de intervenție? Dacă nu, dau cuvântul comisiei, domnul Jansen. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu și eu foarte succint, fiindcă Ștefan Nigel, colegul meu, a răspuns vis-a-vis -vis de amendamentele discutate în data de 20 februarie. Vă pot confirma la uh, invitația doamnei McIntyre că limitele privind uh, dozele uh, necesare sunt uh, luate din um, um, regulamentele internaționale ale Comisiei Internaționale de Protecție Radiologică pe care Comisia le respectă și de la care nu va devia. În ceea ce privește povara la nivel de reglementare a acestei directive, după cum se discută și în amendamentul 29, Ideea de la baza acestei propuneri a Comisiei este aceea de a oferi o mai mare flexibilitate statelor membre în practicile de reglementare. Se obișnuiește ca aceste practici să fie autorizate sau licențiate per total și nu pentru fiecare activitate individuală în parte, dar flexibilitatea sporită pe care o conferă această nouă directivă va permite uh, autorităților de reglementare să scadă povara administrativă și nu să o uh, crească ceea ce sperăm să se dovedească valabil și în practică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna McIntyre. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru excelenta cooperare și pentru sprijinul de care au dat dovadă și vreau să o liniștesc pe doamna Steinrück. Motivul pentru care nu am susținut uh, amendamentul privind reprezentanții lucrătorilor este că acel articol se referă la autoritățile competente și vreau foarte mult să susținem ideea dovezilor științifice și aceea ca autoritățile să fie um, su- supraveghetorii. Acesta este singurul motiv pentru care noi am susținut amendamentul. Și acolo unde a fost posibil, am susținut alte aspecte, cu excepția celui legat de călătorii frecvenți, unde știm că există divergențe. Sper însă ca mâine rezultatul să fie unul pozitiv. Vă mulțumesc frumos! Președinta, mulțumim frumos. După cum a spus raportoarea, vom vota pe acest text mâine. Comisia Envi urmând să se pronunțe în data de 24 aprilie. Trecem la un punct greu de pe ordinea noastră de zi, și anume examinarea amendamentelor de compromis. în număr de 27 pe baza celor 303 uh, amendamente depuse uh, pe marginea raportului doamna Roiman Oiten, Oiman Ruten, pe care uh, o invit să ia loc pentru că tocmai a venit în sală. Prin urmare, îi dau cuvântul um, pentru a ne povesti despre amendamentele de compromis vis-a-vis -vis de raportul dumneaei, o agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile. Este vorba de un raport bazat pe Cartea Albă a Comisiei publicată în februarie 2012 pentru care, în Comisia Economică și Monetară, raportor a fost vicepreședintele nostru, domnul Thomas Mann. Doamna Oima Joitan, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la Realizarea acestor propuneri de compromis nu a fost o sarcină ușoară. Mulțumesc colegilor de la grupurile S și D, ALDE, Verzi, ECR, dar și colegilor din grupul meu politic, PPE. Nu a fost o treabă ușoară. Ce aș vrea să spun de la bun început Este adevărat că inițial tonul a fost cam dur în discuțiile noastre, dar noi știm cu toții foarte bine că trebuie să uh, lucrăm mai mult și trebuie să înțelegem că este o uh, legătură uh, economică la mijloc, cei care sunt cuprinși și cei care nu sunt cuprinși, um, că este nevoie de crearea de sisteme de pensii suplimentare și că statele membre trebuie să facă demersuri în acest sens și în baza subsidiarității statele membre trebuie să ia în calcul sisteme viitoare de pensii care să le garanteze vârstnicilor standarde de viață decente. Cum se poate ajunge la această formulă? Este problema. Noi trebuie să ne dăm seama ce important este să se investească în fondurile de pensii pentru ca ele să poată să rămână funcționale și să ținem seama de faptul că Uh, pensia nu este importantă pentru cei care deja au ajuns la vârsta pensiei sau urmează să ajungă, ci și pentru toate celelalte generații. Toate soluțiile de compromis se străduiesc să atingă ceea ce uh, am prezentat și ieri după amiază. Există două, trei aspecte pe care doresc să le menționez și îi rog și pe raportorii din umbră să se concentreze asupra lor. Nu am fost uh, foarte consecventă în amendamentul B. Um, cred că trebuie să fie menționat uh, ideea standardului de viață decent pentru toți vârstnicii. De asemenea, Există o idee căreia eu m-am opus de obicei, dar eh, și pot, este vorba despre mobilitatea pe piața de muncă. Nu. Aici, în original. Of the single market. Este vorba de a înțelege dificultățile care pot să eh, existe inclusiv pe piața unică a muncii prin acest proiect, dacă ne rezumăm doar la aspecte legate de piața unică, nu cred că este bine. Este vorba despre funcționarea um, liberei circulații pe piață și acesta ar fi o soluție mai bună și cred că se va putea ajunge în felul acesta și la uh, o majoritate calificată în Consiliu. Un alt aspect. Nu sunt foarte mulțumită de ceea ce am putut uh, realiza, dar noi spunem că ar trebui să fie posibil să lucrezi mai mult uh, și de asemenea să poți să continui să lucrezi și după ce ai atins vârsta legală de pensionare. Pentru că cea mai bună soluție este să rămâi activ, să ai uh, o uh, activitate uh, și atunci când ai o vârstă înaintată, de asemenea să se țină seama de egalitatea de gen când este vorba de vârsta de pensionare și de asemenea o idee care este importantă pentru grupul S și D. Credite pentru asistență, îngrijirea persoanei. Eu cred că în ce privește fondurile de pensii pentru cercetători, este o mențiune, dar de ce să avem o prevedere doar pentru uh, cercetători? Nu înțeleg rațiunea acestei menționări. Noi susținem ideea drepturilor de pensie pentru toți. Acestea sunt ideile principale pe care doream să le menționez. Mulțumesc, Frederic Dardin. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna raportor, stimați colegi, doresc să confirm ceea ce a spus raportoarea. Am încercat să găsim soluții de compromis în întâlnirile noastre. Prin definiție, compromisul înseamnă că uh, există obligația ca fiecare să cedeze, să dea de la sine puțin. Doresc să-i mulțumesc doamnei raportoare pentru faptul că uh, s-a arătat dispusă să țină seama de abordarea noastră, chiar dacă în uh, anumite aspecte este diferită de uh, poziția sa. Primul pilon, de fapt, se referă la pensia minimă, se recunoaște și uh, posibilitatea ca prin alte plasamente să existe posibilitatea de a completa veniturile din pilonul 2. În ce privește pilonul 2, noi uh, am admis ideea că nu trebuie să fie obligatoriu. Iar în legătură cu pilonul 3, da, să existe stimulente, de ce nu? Dar uh, pentru persoanele care au și uh, vechimea în muncă completă, care să fie uh, vârsta uh, de pensionare. Am avut foarte multe discuții legate de speranța de viață. Nu trebuie să existe aici o formulă automată care să nu țină seama de evoluțiile demografice, de alterațiuni, de uh, dependența față de situația economică. Poate că aici uh, am putea să mai finisăm puțin formulările, astfel încât să putem nuanța ceea ce s-a sugerat inițial de, de către Comisie. Acestea ar fi câteva elemente care uh, au făcut obiectul uh, amendamentelor de compromis. Uh, eu cred că în ce privește uh, continuarea activității profesionale după atingerea vârstei de pensionare, asta sigur că trebuie să poată fi posibil, dar să fie o opțiune pentru persoane, de, uh, trebuie să ne gândim și la conținutul cărții verzi, trebuie să ne referim la ea fără să redeschidem, de fapt, dezbaterea în legătură cu ceea ce s-a spus atunci. Deci, eu mă bucur că există această referință. În linii mari sunt mulțumit de uh, modul în care s-au derulat uh, negocierile pe marginea soluțiilor de compromis, dar este în continuare un domeniu sensibil, o listă de vot complicată, uh, pentru că există multe amendamente care au trebuit să fie cuprinse în formula de compromis, dar poate că uh, la modul general putem susține și uh, ca membri ai grupului meu politic aceste soluții de compromis. Filbenio, mulțumesc! imaginați-mă că sunt Filip, pentru că eu cred că el în clipa de față are o intervenție într-o altă comisie. El dorește să menționeze două aspecte. La compromisul uh, J. Uh, să nu se creadă că noi încurajăm o schemă de uh, pensionare anticipată, ceea ce nu este uh, dorința noastră. Deci trebuie să fim foarte atenți cum formulăm aici. Trebuie să existe modele atractive pentru o tranziție flexibilă înspre uh, pensionare și uh, să nu se creadă cumva că susținem pensionarea anticipată. Iar la compromisul uh, E are observație în legătură cu ultima propoziție. Aici spunem că invităm Comisia să nu pericliteze investițiile în fondurile de pensii atunci când elaborează o nouă legislație. Deci, um, aici cred că nu trebuie să fie puse în pericol potențialele uh, tuturor uh, fondurilor de pensii. El speră că se va putea ajunge la o susținere a acestor propuneri de compromis și uh, sper să poată participa și la discuțiile care ar urma să mai aibă loc în cursul zilei de astăzi. Thomas Mann și după aceea Iuta Steinrück. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și uh, lui Ria. Este una din colegele care sunt uh, luptătoare, se luptă uh, ca o leoaică și asta o face de ani de zile când este vorba despre sistemul de pensii. Uneori ne-am situat pe poziții diferite, dar am încercat totuși să ne apropiem pozițiile, ceea ce este foarte important. Uh, Inițial, uh, poate că pozițiile au fost foarte divergente, dar atunci când se ajunge la o soluție de compromis bună, până la urmă putem susține linia comună pe care se bazează. În Comisia Econ avem și competențe proprii, există și competențe pe care le partajăm în cele două comisii, dar cred că și din acest punct de vedere am găsit o reglementare bună. Cred că am ajuns la rezultate bune în Parlamentul European. Poate nu sunt foarte spectaculoase întotdeauna pentru jurnaliști, dar important este, chiar dacă întâi ne smulgem părul din cap, reciproc să ajungem la soluții bune. Iar pilonul 1, 2 și 3, fiecare își are justificări Uh, pentru existență. Există state membre în care nu funcționează toți uh, trei pilonii, dar uh, eu cred că oricum pilonul 1 trebuie să rămână peste tot. Și uh, ideea unei vieți demne la vârsta senectuții uh, trebuie să fie cea pe care trebuie să o apărăm. Aceste pensii trebuie să asigure o existență demnă. Uh, și um, RIA este foarte bine că tu în soluțiile de compromis um, propui respectarea principiului subsidiarității în continuare și um, sistemele care sunt funcționale pot fi păstrate, pot, trebuie să rămână uh, să poată fi finanțate uh, și nici de cum să fie distruse prin uniformizare. Există uneori puncte de vedere diferite, inclusiv în ce eh, privește eh, pensionarea anticipată. Eh, de fapt, s-a abuzat foarte mult de această formulă de pensionare anticipată atunci când exista criza locurilor de muncă pe piață, dar cei care au fost în felul acesta forțați, îndemnați să se pensioneze anticipat, nu au adus o soluție pentru societate. Deci uh, nu trebuie să îi uh, împingem prin acte discriminatorii pe cei care se apropie de vârsta pensionării să se pensioneze pentru a rezolva probleme economice. Doar cei care simt că nu mai pot din diverse motive legate de starea de sănătate, aceia să se poată pensiona anticipat. Deci, uh, să știți că atunci când presa afirmă că rapoartele de inițiativă nu au valoare, nu este deloc adevărat, pentru că uneori și Uh, comisia, uh, analizând detaliile pe care le menționăm noi în rapoartele de inițiativă, ajunge la concluzia că trebuie, merită să fie respectate și acest raport poate fi un foarte bun exemplu de reușită a muncii noastre și sper ca dezbaterea aceasta să se finalizeze mâine cu un rezultat foarte pozitiv, pentru că și acest lucru este un semnal foarte bun în Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Mulțumesc, Iuda, Ștanruc uh, și după aceea domnul Becker. Mulțumesc. Uh, sunt de acord cu multe din afirmațiile făcute de antevorbitori. Aș dori să mă mențiez, să mă refer la două aspecte din perspectiva socialdemocraților germani. Pentru noi este important ca vârsta de pensionare să nu se ghideze după speranța de viață, ci mai degrabă după numărul anilor de contribuție la fondul de pensii. Pentru că eu cred că nu trebuie să modificăm doar sistemele de pensionare, ci și condițiile de lucru. Uh, Altfel, o ocupare a forței de muncă cu salarii mici nu duce decât la sărăcie la vârsta seniorilor și șomajul din Europa de asemenea creează sărăcie la vârstele înaintate. Deci, politicienii trebuie să se orienteze spre locuri de muncă plătite corespunzător. Acest lucru este foarte important pentru mine. Iar în legătură cu compromisul D și cu compromisul N, amendamentul 170 înaintat de mine, care se uh, uh, ocupă cu uh, protecția pensiilor uh, din întreprinderi în anumite state membre, îi spun că acest amendament 170 ar fi cuprins în compromisul N, dar din punctul meu de vedere nu este așa. Aici este menționată doar subsidiaritatea, dar nu este prevăzută protecția acestor pensii um, care uh, provin din activitatea în întreprinderi. Iar aceste pensii sunt esențiale pentru a combate sărăcia uh, Uh, bătrânilor și dacă aceste pensii ar fi modificate uh, în urma unor inițiative pe plan comunitar, uh, ar fi șubrezite într-un fel, atunci urmările sociale ar fi uriașe în anumite state membre, ar trebui preluată până la urmă compensările de venituri din fondurile sociale. Eu cred că trebuie să conștientizăm uh, aceste consecințe și sistemele foarte bune care funcționează în baza pensiilor din pilonul 1 trebuie să fie menținut. Domnul Becker, după aceea Sergio Gutierrez Riedo. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult raportoarei și tuturor celor care au colaborat la realizarea acestor formule de compromis. Aș dori să fac de la bun început câteva observații, pentru că nu cunosc sau nu sunt mulțumit 100% de anumite detalii poate să fie surprinzător uh, pentru unii dintre dumneavoastră, dar uh, sper să mă înțelegeți. În legătură cu Cartea Albă pentru Pensii, am uh, creat o orientare extraordinar de importantă pentru a crea siguranță socială la uh, vârstnici. Acest lucru este important pentru politicieni, pentru mass media și pentru persoanele direct interesate, mai ales pentru generația copilor și nepoților noștri este important. Deci nu primar pentru cei care se află deja uh, la pensie. Pe de altă parte, în anumite state din sudul și estul Europei este nevoie de un impuls de consolidare pentru că sistemele existente sunt insuficiente, iar noi avem o mare responsabilitate. Nu doar Ținând seama de criza socioeconomică actuală, trebuie să avem un orizont de timp mai larg. Trebuie să înțelegem că ar fi bine nu doar să acționăm adecvat pentru o garantare minimală a standardelor de viață, ci ca uh, uh, acest standard uh, și calitatea vieții la vârstnici să fie garantată. Demnitatea um, calității vieții pentru vârstnici. Mulțumesc pentru toate soluțiile de compromis în care mi-am regăsit și pozițiile mele. Um, o poziție uh, câteodată uh, însă um, punctele mele de vedere nu sunt uh, exprimate suficient de răspicat. Noi uh, trebuie să precizăm foarte clar că este vorba despre copările noastre pentru tineri și pentru vârstnici, pentru că trebuie să existe o supapă de siguranță împotriva conflictelor între generații. Și bineînțeles că uh, trebuie să milităm pentru prelungirea uh, vieții profesionale active. Există chiar state care pot să uh, stimuleze continuarea vieții profesionale uh, opțional dincolo de vârsta legală de pensionare în vigoare. Deci să ne gândim la fenomenul migrației, să ne gândim la ă, starea de sănătate a populației, să ne gândim la evoluțiile demografice. Sunt criterii de care trebuie să ținem obligatoriu seama și cred că ă, politicienii sunt chemați să decidă în baza acestor criterii, dar nici de cum în urma unor abordări populiste ci în urma unor analize obiective a unor date științifice. Deci nu sunt 100% mulțumit cu modul în care se reflectă amendamentele mele în propunerile de compromis, dar acest lucru nici nu este posibil. În orice caz să nu mizăm pe uh, întâmplare. Trebuie să, ne, să existe o orientare vis-a-vis -vis de consensul între generația tânără și generația vârstnică. Eu cred că această orientare trebuie să fie uh, esențială, tot așa cum prioritară este susținerea pilonului 1. Uh, sunt recunoscător pentru că această problemă a fost analizată atât de profesionist. În această după-amiază voi mai analiza încă o dată cu minuțiozitate rezultatele de compromis la care s-a ajuns pentru a uh, ajunge la uh, convingeri legate de modul în care voi vota. Mulțumesc! Sergio Gutierrez. Sergio Gutierrez la cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului și tuturor celor care au lucrat la acest raport, care mie unul mi se pare un foarte bun punct de plecare pentru un mesaj necesar. E poate adevărat că obiectivele noastre sunt să îmbunătățim situația națională și de aceea trebuie să stabilim niște principii generale care să sublinieze nevoia de pensii puternice sau să garantăm un uh, venit uh, minim pentru pensionari sau pentru oamenii care au ajuns la vârsta de 65 de ani. Deci trebuie să ținem cont de transparență, de nevoia de autonomie și de uh, responsabilitate personală. Oamenii care își asumă responsabilitatea personală pentru viitorul lor după ce ies la pensie. Dar o parte din lucrurile pe care le-am auzit nu prea mm, sunt în conformitate cu realitatea. Principiile astea sunt foarte bune, dar nu reflectă neapărat ce se întâmplă de fapt și nu reflectă nici uh, Uh, informațiile culese de comisie legate de ce se întâmplă în diversele state membre. Deci, uh, e bine să stabilim principiile generale, dar foarte multe state membre uh, au niște sisteme de pensii care uneori acționează împotriva transpunerii acestor principii generale în practică. Și acesta pentru mine este un mare regret. Aceasta fiind situația, cred că este important să avem trei sau patru linii directoare pe care să le considerăm ca fiind absolut necesare și aplicabile pe întreg teritoriul UE. Acest lucru este în special important atunci când ținem cont de creșterea longevității și de nevoia de a găsi o legătură uh, între nivelurile de pensie și costul uh, uh, vieții în diversele state membre. Deci câteva elemente. Este important să ne amintim că vorbim despre sistemele publice de pensii. Și este extrem de important ca acestea să garanteze o uh, calitate a vieții suficientă pentru pensionari. Uh, ne uităm la modificările pe care le-am solicitat statelor membre și trebuie să ținem cont și de faptul că vârsta de pensionare diferă. Este important să ținem cont și de nevoile celor care continuă să muncească sau ai celor care au avut cariere flexibile, în sensul că au trecut de la un angajator la altul aceștia nu ar trebui să se trezească cu drepturile de pensie periclitate. Deci acest lucru îl vrem modificat. Vrem să vedem mai multă flexibilitate în uh, sistem. Pentru că trăim niște vremuri de criză economică și este extrem de important să ne asigurăm că în fiecare stat uh, membru pensiile sunt uh, mai mult decât o simplă plasă de siguranță și că în momente de uh, criză economică sunt transformate într-un mijloc de a lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale în toate țările noastre. Tocmai de aceea avem nevoie de sisteme de pensii consolidate în toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Thomas Handel! Mulțumesc, doamna președintă! Foarte scurt câteva observații uh, pe marginea celor spuse de mine la ședințele anterioare în legătură cu acest subiect. Acest raport de inițiativă ar fi fost o bună ocazie ca abordările de până acum să fie analizate mai critic. Acest lucru, din păcate, nu s-a uh, produs. Amendamentele noastre nu au fost uh, respectate toate, au fost parțial negate, de aceea nu putem fi de acord cu acest raport este întrebarea ce dorim să oferim pe viitor în societățile noastre celor care la un moment dat s-au retras din viața profesională. Și din acest punct de vedere, uh, răspunsurile uh, sunt cele vechi. Ne, mereu ne uh, legăm de aspectele demografice și de speranța de viață care crește. Sigur, noi trebuie să creăm posibilitatea unor pensii care să mențină un standard de viață dar, uh, din păcate, fondurile actuale de pensii sunt insuficiente. Dacă ne mai gândim și la dorința de a spori productivitatea și de uh, faptul că există tot mai mulți oameni care uh, sunt șomeri, atunci cred că riscul este de a ne menține în căile bătătorite care nu oferă soluții. Și eu cred că ceea ce s-a făcut uh, pentru pilonul 1 și 2 este insuficient. Pilonul 3 poate fi o soluție pentru cei care doresc să uh, contribuie, dar trebuie să existe și un sistem public de pensii uh, care să fie funcțional și care lucrează și mai ieftin decât sistemele care se bazează pe administrarea de capital altă observație. Ceea ce s-a discutat până acum um, um, riscă să fie uh, supus uh, reducerilor uh, în cadrul măsurilor de austeritate și în cazul acesta se ajunge până la urmă la um, reducerea nivelului pensiilor. Nu este posibil să faci acest lucru uh, unor oameni care au uh, lucrat uh, zeci de ani în folosul societății. Din acest punct de vedere, noi considerăm că acest raport este prea scurt, prea puțin cuprinzător și nu va fi susținat de grupul meu politic. Mulțumesc. Mai există și alte solicitări de intervenție înainte de a da cuvântul Comisiei. Nu, se pare că nu sunt nici regrete. Dorește cineva să intervină din partea Comisiei? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă nu am avut ocazia să citesc ultima formulare de compromis din partea doamnei raportor, deci doar câteva comentarii foarte scurte legate de ceea ce s-a spus în cursul dezbaterii de acum. În primul rând, aș dori să le mulțumesc deputaților pentru aprobarea acestui raport din proprie inițiativă al Comisiei și al principalelor sale mesaje. Scopul nostru general în această situație demografică este să permitem uh, oamenilor să lucreze mai mult. Uh, celelalte instrumente de politică care sunt uh, menționate în Carta Albă, uh, cum ar fi reducerea pensionării anticipate, sunt doar instrumente de a atinge, pentru a atinge acest scop. Există mai mulți piloni de pensie care pot fi utilizați pentru o pensie adecvată pe viitor. Uh, Uh, Cartea albă și uh, raportul privind uh, pensia adecvată al Comisiei publicat anul trecut spun clar că sistemele publice de pensii rămân în centrul prevederilor pentru pensii adecvate pe viitor și pensiile suplimentare au și ele un rol Celul uh, inițiativei uh, Comisiei în încurajarea pensiilor suplimentare este să îmbunătățească uh, siguranța acestor pensii fără a pune o povară suplimentară asupra furnizorilor de fonduri de pensii suplimentare. Am ținut cont de toate îngrijorările exprimate și în ceea ce privește întrebarea legată de pens, uh, fondul de pensii pentru cercetători, trebuie să clarificăm că asta nu este o inițiativă la nivel UE. Este o inițiativă proprie a unui grup de universități de renume și institute de cercetare de renume, cum ar fi Cambridge, CERN și așa mai departe, și instituții din diverse state membre care sunt dispuse să înființeze un fond de pensii pan-european pentru cercetătorii lor. Și având în vedere că ar fi primul fond de acest tip uh, în uh, multiangajator și uh, multitip în Europa, noi vrem să sprijinim facilit prin facilitare și sfaturi acest fond. Deci nu vorbim despre o inițiativă legislativă obligatorie la nivel UE. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai există și alte observații, dau din nou cuvântul uh, raportoarei. Dați-mi voie să încep prin a face următoarea observație legată de fondul uh, pentru cercetători. În cadrul unei directive UE este deja posibil să avem acest fond pentru cercetători. Atunci de ce ar trebui să mai avem încă o altă inițiativă europeană? Pentru că deja e posibil. Dacă cercetătorii vor să facă asta, pot să o facă. Deci nu am nevoie de o inițiativă europeană aici atunci când legislația există deja. Voi continua acum în limba mea maternă. Domnul Becker. a vorbit despre aspectele intergeneraționale și le-a subliniat mai mult decât le-am făcut eu, decât am făcut-o eu, dar nu i-am preluat toate observațiile, pentru că a intrat în atât de multe detalii pe anumite puncte. Spre exemplu, dacă spui că trebuie să existe, trebuie să se facă o verificare odată la trei ani, și în care trebuie să fie implicați cercetătorii și alte tipuri de, de oameni și uh, să nu existe uh, niciun fel de aspecte politice. Da, e o ambiție nobilă, dar n-ai ce căuta în acest uh, raport. Deci unele dintre amendamente mi s-au părut mult prea detaliate și tocmai de aceea nu le-am preluat. Uh, dar am preluat acest aspect intergenerații, uh, care se reflectă bine în uh, compromis. Domnul Handel este din Germania și înțeleg că înțeleg cât de important este primul pilon pentru dumneavoastră. și Jutta Stromberg crede că este la fel de important, dar, doamnă președinte, tocmai în Germania, uh, s-au realizat aceste, uh, s-au realizat reformele Hartz și nu putem da vina pe Europa pentru asta, pentru că în reforma Hartz pensiile uh, din Germania au ajuns la un nivel atât de scăzut pe primul pilon. Deci, cred că ar trebui să mai reanalizăm uh, propunerile de compromis și ar trebui să ne uităm și la raportul uh, inițial. Uh, Cred că primul pilon este extrem de important. Jean Lambert și Frederic Dardon și mulți alții au lucrat împreună cu mine pe această temă. Deci cred că n-ar trebui doar să avem un venit decent, ci să poți trăi de pe urma acelui uh, venit. Asta a fost adăugat aici. Deci trebuie să analizăm textul cu mare atenție. Nu, nu vă puneți contra așa pur și simplu, ceea ce este o soluție mai bună decât cea pe care o aveți în prezent. Puteți să criticați, dar fiți mare atenți la text. Acum, Iuta. Cred că amendamentul tău este deja acoperit în compromis. Cred că în compromisul J. Nu, M.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 spune că pensionarii trebuie să rămână de competența statelor membre și este îngrijorat că legislația europeană suplimentară în acest domeniu ar putea avea un impact negativ asupra unor scheme naționale. Dacă nici asta nu e subsidiaritate, atunci nu știu ce mai e. Deci, Iuta, sunt dispusă să analizez încă o dată lucrurile împreună cu tine, dar cred că e destul de clar. Doamnă președinte, Ca reacție la diversele observații, da, am făcut, o concesie, am făcut concesii pe anumite puncte și am diluat ușor formularea, lucru pe care l-am făcut în mod deliberat pentru a, vedea, pentru a avea o linie clară pe care să o poată sprijini toată lumea, în ciuda tradițiilor diferite. Filip de Bacăr m-a făcut să cred că există o problemă cu potențialul de investiții al tuturor furnizorilor de pensii. Deci nu vreau să fac legătura cu IORP și tocmai de aceea am, făcut această, am avut această formulare aici. Și am avut o problemă și cu uh, lupta împotriva com- concurenței neloiale. Deci nu, nu e necesar să spunem aceste lucruri uh, aici, pentru că vorbim în mod clar despre concurența neloială. Deci pe mine nu m-ar deranja să renunțăm la această formulare. Dar sunt de acord cu tine la uh, H. Acum la J. Acolo unde se spune că schemele mentorat pot fi un instrument util pentru exploatarea uh, experiențelor lor. Nu, nu e asta, e celălalt. Deci să cere uh, dezvoltarea unei directive pentru tranziție bună de la, din câmpul muncii la pensie. Ceea ce vrem să spunem aici este că dacă cineva a muncit toată viața Odată ce a ajuns la 60 de ani, nu te mai poți atinge de pensia lui. Și împreună cu angajatorul ar trebui să găsească o cale fie să muncească mai puțin, fie să îi se adapteze condițiile de muncă. Deci nu vorbim despre pensionare anticipată, ci despre modificarea împrejurărilor. Și cred că veți putea fi de acord cu această explicație. Am vorbit mult despre asta. Cred că asta vrea să spună și Iuta legat de uh, condițiile de muncă și de pensionarea anticipată. Cred că cam asta ar fi deocamdată. Și aș vrea să mă refer doar la unele puncte ale mele mi s-a spus că trebuie să fac uh, unele modificări. Compromisul B ar trebui să spună să garanteze măcar un standard decent de viață pentru toată lumea. Deci uh, acest lucru va fi adăugat, pentru că altfel nu vom putea fi consecvenți. Deci asta s-ar putea să însemne că la 3A Frederica are dreptate. Hotărârea vârstei de pensionare trebuie să fie îndepărtat. Schimbarea uh, rației între pensii a fost deja discutată. Heb ik het al gezegd? Dan heb ik ten aanzien van het compromis Q a, am vorbit deja despre compromisul lui uh, Philip, apoi compromisul Q. Obstacolele în calea uh, liberei circulații. Trebuie să ne ocupăm de asta pentru că altfel ne legăm de mâini și de picioare cu temel juridic. Asta au fost comentariile mele. O să transmit amendamentele și aș dori să le mulțumesc tuturor pentru atenție și în special pentru modul în care au colaborat cu mine. M-a bucurat foarte mult acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Votul pe marginea acestui raport va avea loc mâine pentru uh, a ajunge în plenară în luna mai. Ajungem deci la punctul 7 de pe ordinea de zi, acolo unde trebuie să ținem cont de primul uh, dialog tripartit care a avut loc pe 14 martie în ceea ce privește negocierile cu Consiliul privind responsabilitățile statului de pavilion. Ca urmare a deciziei coordonatorilor de la Comisia noastră, vă amintiți poate că am validat acest mandat de negocieri cu un vot în plenară, care a avut loc pe 13 martie 69 de amendamente au fost adoptate în cursul votului și unele au confirmat uh, pozițiile exprimate deja în comisie și altele uh, au venit să completeze mandatul inițial. Coreperul de partea sa a acordat președinției irlandeze mandatul de a se lansa în negocieri cu Parlamentul European. subliniez că mandatul acordat de plenară a, a putut fi verificat prin, vodul, prin singurul vot indicativ care a avut uh, loc, care a susținut acest mandat pe baza a 445 de, 485 de voturi, Uh, deci mai mult decât majoritatea calificată necesară. Deci asta a arătat uh, importanța uh, susținerii unui mandat atât de dificil. Echipa de negociatori se compunea din Ceaba Ori, Filip de Bacăr, Jean Lambert din grupul Verzilor, Patrick Oeric din partea grupului GUE și doamna Altea McIntyre din numele, în numele socialiștilor. Domnul George Pac, ca raportor de aviz din partea Comisiei TRAN, este și el partea acestei echipe de negocieri. La primul dialog tripartit am, făc, am avut un schimb de opinii legat de calendar uh, și am putut spune că uh, noi dorim ca acest dosar să meargă mână-mână cu cel al responsabilității statului de port, care, pentru că nu există o discrepanță între cele două texte. Am spus de asemenea care sunt preocupările noastre, o preocupare pentru o abordare globală a textului Convenției Maritime și am intrat în miezul subiectului și anume ne reprenait pas cette posibilité au motif și anume plângerile la bordul navelor. Acesta era acoperit de acordul între partenerii sociali și am spus că nu doar pentru că, doar pentru că este inclus în acest acord, nu am dori să nu apară într-un mod cuprinzător și în textul nostru. Și am dat mandat comisiei să revină cu o formulare care să facă trimitere explicită la aceste posibilități de a uh, avea o plângere la bordul navei. Ansamblul acordului între partenerii sociali reia ansamblul de dispoziții deja prevăzute și nu există lucruri lăsate deoparte. Apoi, am abordat al doilea bloc asupra căruia am convenit în reuniunea tehnică prealabilă, legat de certificare. cum fac statele membre să controleze sau nu întreprinderile de certificare. Uh, din ce, și întrebarea este dacă li se acordă încredere de la bun început a priori sau dacă se verifică că aceste certificate au fost emise cu bună credință. Bineînțeles, conform regulilor procedurii noastre, o să vă țin la curent cu viitoarele etape de negocieri și anume pe 25 aprilie, pe 28 și 29 mai uh, și pe 25 martie are loc o, reuniune tehnică. Asta e tot ce am avut de spus pe acest punct. Există întrebări, observații sau comentarii? Dacă nu, vă mulțumesc și trecem la punctul 8, și anume raportul delegației uh, comisiei noastre la, uh, în urma vizitei de la Dublin pe 11-12 februarie 2013 pentru a se întâlni cu președinția irlandeză. Vă reamintesc că această delegație a fost condusă de mine. Ea a fost compusă de domnul Eri, domnul uh, Cercas, do doamna Jean Lambert și am avut, de asemenea, am fost însoțiți de doi dintre colegii noștri, doamna Marian Harkin de la ALDE și doamna Emma Costello de la grupul socialiștilor. În cursul acestei vizite ne-am întâlnit cu ministrul a, muncii, întreprinderilor și inovației, cu care am a, Uh, discutat pe marginea uh, concluziilor Consiliului European din 7-8 februarie și am reamintit importanța acordată de Parlament păstrării Fondului de Ajustare la Globalizare. Totodată ne-am întâlnit cu reprezentanții um, organizațiilor societății civile, National Youth Council of Ireland, European Anti-Poverty Network Ireland, pe cărul reprezentanți la Bruxelles cunoaștem foarte bine, Irish National Organization of the Unemployed și Skillnets. În același timp, ne-am întâlnit cu doamna Lucinda Creighton, ministru pentru afaceri europene, care, trebuie să spun, ne-a făcut o impresie foarte bună vis-a-vis -vis de mobilizarea sa și de capacitatea sa de a integra problematicile noastre în portofoliul său. Am vizitat și Academia Digital Skills. A fost o vizită foarte interesantă Uh, unde am văzut uh, cum se folosește, uh, se poate folosi Fondul Social European exclusiv pentru recalificarea în sectorul digital, recalificarea um, persoanelor în sectorul digital. Și dacă vă amintiți ce spunea domnul Barroso în, sco- în um, scoreboard-ul prezentat la ultimul Consiliu European, există acolo un tabel pe care vă invit să-l studiați îndeaproape, care arată um, diferența foarte mare între cererea uh, de calificări în sectorul digital și numărul de formări, de cursuri de formare efectiv furnizate. E o curbă foarte mare, așa, care urcă oferta de formare fiind absolut, uh, o linie absolut dreaptă. Iar aici avem un caz uh, care nu se referă la formare inițială, ci uh, la recalificare persoanelor care se află în dificultate pe piața muncii. Iată așadar un exemplu foarte interesant de folosire a fondurilor, Fondului Social European. Apoi, am avut un schimb foarte fructuos cu... Președinta se întrerupe. Doamna ministru John Burton, ministru pentru protecție socială, unde am anticipat puțin lucrările EBSCO, în special în ceea ce privește garanțiile pentru tineret și mobilizarea vis-a-vis -vis de miza dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare. După cum știți, Consiliul EPSCO s-a reunit în 28 februarie într-un schimb cu președinte Herman von Rompuy în cadrul pregătirii Consiliului European din iunie pentru traiectoria către o uniune economică și monetară veritabilă. Am continuat cu întâlnirea partenerilor sociali pe baza unei practici bine cunoscute, fiind vorba despre Irish Business and Employers Confederation și Irish Congress of Trade Unions. În 12 februarie am vizitat Bailimon Youth Resource Center, care se ocupă de tineri din uh, suburbiile defavorizate ale Dublinului și apoi ne-am întâlnit și cu Ciaran Cannon, responsabil în cadrul Ministerului de Stat pentru Educație și Calificări. Uh, în cadrul acestei întâlniri am vorbit foarte mult despre inițiativa Comisiei, um, acea inițiativă Youth on the Move, Tineret în Mișcare. Bineînțeles, la toate aceste întâlniri am insistat pe ceea ce pare să fie una dintre marile uh, priorități ale Comisiei noastre și anume posibilitatea de a duce la 25% uh, cota din cheltuielile de politică de coeziune uh, pusă la dispoziție pentru Fondul Social European. Iată așadar uh, o scurtă prezentare a acestei întâlniri pe care o veți avea și în scris. Colegii care m-au însoțit pot pune accentul pe unul sau pe alt aspect al acestei întâlniri pe care eu poate le-am omis și dacă doresc, îi invit chiar să o facă acum. Thank you, Chair, and uh, just to say thank Doamna Costello, mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc și pentru că ați fost președinte acestei delegații la Dublin. Pentru mine a fost un exercițiu foarte util să lucrez la acel nivel, atât cu partenerii sociali, cât și cu o parte din grupurile cu care ne-am întâlnit și a spune în urma acestei vizite că feedback-ul și uh, input-ul pe care le-am primit de la grupurile cu care ne-am întâlnit a fost unul foarte pozitiv și este foarte bine, foarte satisfăcător să vedem că ONG-urile înțeleg ce se întâmplă uh, la Parlamentul European și faptul că noi suntem foarte preocupați de aceste uh, chestiuni. Irlanda se confruntă cu probleme majore la acest nivel și cred că deputații care au fost acolo în ultimele zile au înțeles și au văzut îndeaproape care este amploarea acestor probleme și care sunt efectele lor asupra populației uh, în general. Problema șomajului, mai ales în rândul tinerilor, a tot fost adusă în discuție de nenumărate ori. Și deși uh, atât miniștrii cât și deputații uh, înțeleg um, faptul că Irlanda a folosit foarte bine Fondul Social European în um, cadrul acțiunilor pentru tineri, există totuși îngrijorări în ceea ce privește implementarea FSE și a diverselor programe și s-a exprimat um, ceva temeri vis-a-vis -vis de acest program um, garanții, pen, garanții pentru tineret. Uh, M-au uh, preocupat foarte mult problemele aduse în discuție vis-a-vis de uh, formarea constantă a tinerilor sau furnizarea de diverse cursuri și de importanța de a-i readuce în câmpul muncii uh, scop în care aceste cursuri de formare și um, stagiile trebuie și pot să fie foarte utile. De asemenea, trebuie să ne axăm mult mai mult pe crearea de locuri de muncă în același timp. Mi s-au adus multe aspecte uh, în atenție de la această vizită încoace în ceea ce privește implementarea a garanțiilor pentru tineret, în special referitor la nivelul de participare al tinerilor și la faptul că uh, nu e vorba doar de existența unui alt curs sau că garanția pentru tineret nu progresează. Poate li se, spune, li se oferă un curs și la sfârșit li se spune că, e bine, acum uh, trebuie să vă găsiți singuri uh, un punct de intrare în câmpul muncii. Iată și acesta este un aspect care trebuie avut în vedere. Vizita delegației a fost foarte bine primită și s-a salutat faptul că uh, deputații europeni uh, sunt atât de aproape de cetățeni și că au profitat de ocazie și au făcut efortul să meargă acolo, întâlnindu-se nu doar cu partenerii sociali ci, sau cu miniștrii, ci și au fost și în teren pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Cred că a fost foarte evident acest lucru la Bellingham, unde am văzut niște programe foarte inovatoare și moduri foarte inovatoare de folosire a Fondului Social European. Uh, sunt de acord cu ce au spus organizațiile că uh, diavolul stă în detalii și avem foarte multe de făcut în ceea ce privește implementarea garanțiilor pentru tineret. Președinta, mulțumesc. Alte observații? Văd că nu este cazul. Așa că am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Îi mulțumesc, doamne Costello, pentru contribuția complementară și cu șapte minute întârziere trecem la ședința de vot. Aș vrea să răspund uh, unei întrebări a coordonatorului uh, grupului PP, domnul Ceaba Ări, care s-a plâns că avem o ședință de vot cu ocazia primei sesiuni a comisiei noastre. Vă reamintesc că la inițiativa mea a, luat, uh, a început uh, comisia noastră să aibă ședința de vot în cea de-a doua zi pentru a permite grupurilor politice să se reunească. Uh, inițial. Mă bucur că această practică a devenit atât de dragă membrilor, încât atunci când apare o derogare să se facă observații. Dar de această dată suntem constrânși foarte tare de timp și, prin urmare, am redus la maxim ședința de vot. Adevărata ședință de vot va avea loc conform regulii pe care noi ne-am impus-o mâine dar aici este vorba doar despre raportul colegului nostru Traian Ungureanu privind politica din domeniul concurenței și de avizul pe care trebuie să-l dăm pentru Comisia Buget vis-a-vis -vis de mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în Italia pentru întreprinderea Antonio Merloni, și dacă vrem ca avizul nostru să fie luat în considerare de comisiile competente pe fond, trebuie să votăm astăzi. Deci, Trebuie să uh, trecem la vot, dar văd că domnul Ori vrea să intervină, așa că îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, am uh, ridicat această problemă vis-a-vis -vis de procedură, dar problema mea nu este că votăm astăzi putem vota astăzi sau mâine, pentru că, într-adevăr, lucrurile uh, se schimbă și trebuie să ne adaptăm. Problema mea este că am aflat acest lucru prea târziu. Colegii mei deputați uh, și-au uh, colegii deputați și-au uh, pregătit deja ordinea de zi de astăzi și de aceea e cam greu să le uh, asigurăm prezența azi uh, la vot. Ar fi fost printre ei care să vrea să fie uh, prezenți, dar pentru că aveau alte uh, angajamente, nu au putut să le mai modifice aflând atât de târziu despre acest uh, vot. Uh, ce vreau eu să spun este că atunci când apar modificări pe ordinea de zi sau noi puncte, chiar atunci când uh, se integrează puncte de vot pe ordinea de zi, trebuie ca acest lucru să se facă la timp și nu în ultimul minut pentru a evita probleme cu organizarea uh, programului nostru, și uh, modificărilor care se impun pentru, uh, ca urmare a acestor uh, deplasări a unor puncte. Prin urmare, așteptăm o previzibilitate mai mare. Asta este tot. Mulțumesc. Președinte, domnule Ori, îmi pare rău, trebuie să vă contrazic. Realitatea este că toți participanții au fost informați perfect la timp. Această ședință de vot a fost prevăzută în reuniunea coordonatorilor care, adoptează, care adoptă calendarul de vot pentru diverse rapoarte și a fost indicată în ordinea de zi, tocmai vis-a-vis -vis de aceste două puncte. Șeful secretariatului a informat uh, totodată pe toată lumea în reuniunea cu uh, funcționarii politici uh, tocmai pentru ca lucrurile să ruleze armonios în cadrul comisiei noastre și acest lucru s-a făcut chiar în luna februarie, în cadrul reuniunii de concertare. Uh, Alte modificări ale ordinii de zi nu au avut loc și aceasta a fost trimisă chiar săptămâna trecută. Mă refer la ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Prin urmare, fără să mai întârziem, vă propun să trecem la punctul 9 și să votăm raportul domnului Ungureanu privind politica din domeniul concurenței, ale cărui amendamente de compromis tocmai le-am analizat puțin mai devreme la începutul dimineții. Dacă nu există alte observații la alineatul 1, vă propun să votăm amendamentul 2 Uh, prezentat de uh, Lodvingson, uh, Castex și Cercas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. După alineatul 1, amendamentul 3, Filip Bulon, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, Ole Ludvisen, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1, amendamentul de compromis A, prezentat de trei grupuri. Cine este pentru, împreună, abțineri, se adoptă. Alineatul 1, compromisul B, 3 grupuri. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 7. Ole Ludvinson și François Castex. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 9, prezentat de raportor. Îmi cer scuze, spune președinta. Alineatul 2, amendamentul 8, membru autor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 2, amendamentul 9 al raportorului. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Ole Ludvingson, Alexandru Sercas, François Castex. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, raportor. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentele 12 uh, și 13 au fost retrase și uh, trecem la aliniatul 3, amendamentul 14, prezentat de Oleg Lundvinson și Alexandru Sărcas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 3, compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinetul 3, amendamentul 16. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 a fost retras. 18, alinatul 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20, amendamentul raportorului, pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 5, amendamentul 21, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 5, amendamentul 22, pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 5, amendamentul 23 al raportorului, pentru împotriva abțineri se adoptă. La considerente, aliniatul B, amendamentul 1 depus de Ole Ludvinson și François Castex. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Supunem la vot tot textul pe cale electronic, prin vot electronic. S-a deschis votul. Și eu n-am cartelă. În rest, toată lumea are cartela? A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului. Dragă domnule raportor, vă invit acum să fiți vigilent cu Comisia Econ, pentru că ea ține cont foarte, uh, pentru ca ea să țină cont de ceea ce noi am votat. La punctul 10, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în cazul întreprinderii Antonio Merloni din Italia. Este vorba de o întreprindere des appareils ménagers. Voilà. Ah. Euh, je... Este vorba despre electrocasnice. Supun la vot scrisoarea care a făcut obiectul unui discuții și acord în cadrul grupului de lucru uh, FEM. Înțeles fiind faptul că Comisia Buget, uh, Bugete va ține cont de uh, raportul colegului nostru Frederic Dardan mâine. Cine este pentru această scrisoare? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Verificăm și prin vot electronic. S-a deschis votul. a A votat toată lumea, s-a închis votul. 32, de, 32 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Nu se uh, adoptă cu unanimitate, dar e o majoritate vastă. Și am terminat și cu ședința de vot. Ajungem, prin urmare, la punctul 11, audierea publică pe care am dorit să organizăm pe tema lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Soluții posibile. Este vorba de o audiere organizată în cadrul raportului de, din inițiativă al doamnei Stridzlevska și pentru care comisiile FEM și CULT vor elabora avize. Înainte să dau cuvântul invitațiilor noștri, cărora le mulțumesc că uh, ni s-au alăturat, aș dori să dau cuvântul raportoarei pentru a ne prezenta tema acestei întâlniri. Este vorba, evident, despre o temă pe care Comisia noastră a abordat-o deja de mai multe ori în special uh, sub um, direcția colegei noastre, Emily uh, Turunen, și apoi, după ce mi-ați încredințat mie răspunderea de a pune o întrebare cu solicitare de răspuns uh, oral, cu o rezoluție în plenară pe această temă și în, care în cele din urmă a dat rezultate, pentru că de la ultimul pe, de la penultimul Consiliu și la încheierea uh, acordului privind cadrul financiar multianual, statele, uh, șefii de stat și de guverne au luat inițiativa foarte strategică de a crea această garanție pentru tineret, dotând cu 6 miliarde de euro um, fondul, Uh, despre care am vorbit în cadrul raportului uh, doamnei Moran Chartier privind uh, Fondul Social European și al lui COZA în, cu privire la cadrul de reglementare general privind fondurile structurare. Dar, în afara acestui context, cred că toți coordonatorii au vrut să aibă un raport specific cu privire la acest pachet uh, de ocupare în rândul tinerilor și pentru a ne face introducerea îi dau cu, um, cuvântul colegei Stritlesca ca, ca și raportoare. Aveți cuvântul. Dziękuję, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președintă. Stimate doamne, stimați domni, stimați colegi, în, în timpul lucrului la acest proiect, când am analizat măsurile care uh, au fost propuse, garanția pentru tineret, care a fost menționată de doamna președintă, de pildă, am ajuns la concluzia că este important să avem o abordare cât mai largă pentru a propune soluții care să nu rezolve problema doar pe termen scurt și situația este foarte gravă, după cum știm, dar să găsim soluții și pentru ca pe termen lung să combatem într-o manieră structurală șomajul în rândul tinerilor. Asta ă, înseamnă și o adaptare a programelor de studii la necesitățile pieței astfel încât tinerii, forța de muncă în rândul tinerilor să fie pregătită corespunzător cerințelor pieții. Pentru a atinge acest deziderat, trebuie ca toți cei implicați să colaboreze. Cadrele didactice, clasa politică, tinerii, chiar și cei care abia într-un viitor apropiat urmează să se încadreze uh, în muncă. Trebuie să creăm posibilități, posibilități tinerilor de formare profesională și este nevoie ca ei să dobândească și cunoștință și de, dexterități practice care se pot obține mai greu pe băncile școlii școlii. Este nevoie și de uh, o calificare secundară pentru ca ei, în cunoștință de cauză, să poată să opteze pentru o profesie și pentru un loc de muncă. De asemenea, spiritul întreprinzător în rândul tinerilor trebuie să fie stimulat, pentru că uh, eu încă de la 18 ani am început să lucrez și nu regret deloc acest lucru. Doresc să îi îndemn pe toți tinerii să încerce să își descopere talentul și să-l stimuleze. Dar este nevoie și de o susținere din partea statului, inclusiv de reducere a taxelor pentru tineri întreprinzători, de pildă. Trebuie să prevedem mijloace financiare pentru atingerea acestor deziderate, pentru că uh, este nevoie de mult mai mulți bani decât se investesc în clipa de față în acest domeniu. Și aș dori să spun că toate aceste măsuri trebuie să funcționeze în paralel uh, paralel cu uh, măsurile conjuncturale pe care statele membre ale Uniunii Europene trebuie să le adopte. Cunoaștem deja eh, diverse instrumente eh, care stimulează educația, formarea, pregătirea profesională, dar locurile de muncă sunt create de către întreprinderi, conform necesităților pieței. Trebuie să avem eh, posibilitatea de a ne înțelege în calitate de raportori. Aș dori să vă spun că mă bucură că experții uh, au venit pentru această audiere și sper că observațiile pe care le vor face în legătură cu uh, problemele șomajului în rândul tinerilor, în baza experienței de care ei dispun, ne vor oferi uh, sugestii importante pe care să le pot valorifica în raportul meu. Uh, pentru că uh, vor putea să ne uh, expună modul în care se poate aborda multilateral această problemă, să elaborăm un document care Ehm, să ne permită tuturor să rezolvăm problema șomajului în rândul tinerilor. Și sunt convins că subiectul șomaj este în atenția noastră a tuturor, indiferent de apartenența politică. Tocmai de aceea sunt convinsă că împreună cu uh, întreaga echipă din Comisia de Ocupare vom putea realiza un document care să mulțumească pe toată lumea. Ne dorim ca soluțiile să corespundă și așteptărilor din rândul tinerilor, să nu fie considerați tinerii doar ca o generație pierdută. Președinte, dau cuvântul acum celor cinci invitați pe rând. Am mobilizat um, pe toți membrii Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă, dar printre cei cinci invitați nu se află nici o femeie. Regret acest lucru. Vor ia acum cuvântul unui reprezentant al lumii academice. Este vorba de ILG Lonian din Cracovia. Domnul Iaroslav Gorniac, o intervenție de 5 minute, vă rog. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președinte. cunoaștem realitățile. Șomajul în rândul tinerilor a explodat, iar problema tinerilor uh, care nu sunt corespunzător pregătiți pentru un loc de muncă și, sau care au o pregătire, dar nu găsesc un loc de muncă, afectează multe state membre din Uniunea Europeană și este important uh, ca la nivelul clasei politice să se găsească o soluție, pentru că se investesc bani în capitalul uman și uh, finalitatea nu este cea dorită. Există mulți tineri care întrerup la un moment dat pregătirea școlară, abandonul școlar eh, se amplifică. Comisia are eh, aici eh, obligația să creeze garanții pentru ca toți tinerii să găsească posibilitatea unei pregătiri uh, profesionale și găsirea unui loc de muncă într-un termen de cel mult patru luni din momentul uh, încheierii calificării profesionale. Aceasta este o mare provocare pentru toți cei care trebuie să uh, creeze posibilități de practică profesională și de încadrare în muncă. Există un mecanism prin care politicienii pot acționa, iar această garanție pentru tineret dovedește că, de fapt, nu au fost adaptate competențele um, dobândite de tineri um, la uh, oferta pe care uh, patronii o creează pe planul uh, muncii. Din păcate însă conjunctura pe piața muncii eh, este eh, la modul general una proastă și eh, există factori diferiți care în statele membre au dus la această conjunctură nefericită și la această explozie a șomajului în rândul tinerilor. Deci, inade- competențe inadecvate pentru cerințele de pe piața muncii nu sunt singurul motiv care au dus la această situație. Întreprinderile uh, care caută uh, lucrători pentru angajare uh, lucrează mai mult în baza principiului substituției un loc de muncă, ă, în general, este ocupat de un fost lucrător atunci când se creează. Dacă ar exista criterii selective de susținere a pieței muncii, iarăși nu este o formulă corectă, pentru că măsurile, de fapt, trebuie să fie îndreptate ă, către toți către tineri, către vârstnici, către toți cei care sunt în șomaș sau sunt amenințați cu șomașul. Situația este dificilă, studiile de piață ă, demonstrează că, că tinerii întâmpină dificultăți, tinerii sunt unul din uh, grupurile uh, deosebit de afectate, dar există și alte uh, grupuri uh, care au de suferit, de pildă persoanele cu dizabilități. Există uh, diferențe între cei care au posibilități de acces mai uh, lesnicios la locurile de muncă și altele dezavantajate. Există bariere în ce privește dezvoltarea activității antreprenorilor care uh, de, sunt uh, dependente de sistemul de impozitare. Oamenii tineri fără experiență întâmpină uh, dificultăți mai mari uh, în uh, găsirea unui loc de muncă. Deci, este corect că vârsta acestui grup țintă a fost stabilit la sub 25 de ani, dar să ne gândim că există în continuare situații problematice care nu pot fi rezolvate prin instrumentele standard ale politicii ocupaționale. Trebuie să analizăm lucrurile însă și din altă perspectivă. O bună politică în domeniul locurilor de muncă trebuie să uh, țină seama și de condițiile de competitivitate pe piață. Trebuie să existe o perspectivă mai amplă, o viziune ce se va întâmpla după depășirea uh, crizei și există inițiative importante din partea Comisiei. Sigur că statele membre trebuie să încerce să califice tinerii cât mai bine posibil, dar prin mobilitatea Uh, existentă pe piața muncii, există uh, această posibilitate ca un stat membru practic să formeze profesional tineri care să uh, se încadreze pe piața muncii în alt stat membru. Chiar în țara mea, de pildă, am pierdut două milioane de tineri calificați care s-au orientat spre alte state membre fie, ideal ar fi ca fiecare absolvent să aibă un loc de muncă garantat, dar nu este vorba doar de probleme cantitative, ci și de aspecte calitative. Garanțiile uh, calitative uh, ar putea să reducă locul uh, de uh, pregătire profesională și să repartizeze din acest punct de vedere cerințele um, altfel decât uh, în clipa de față. Există regiuni din Europa în care există o cerere de pregătire profesională, altele în care lucrurile funcționează mai prost din acest punct de vedere. În principiu, ă, s-ar putea ă, crea un pachet de investiții de capital în rândul tinerilor, dar garanțiile calității de pregătire profesională de asemenea trebuie să existe și aici nu mai este vorba strict doar de capital. Dacă finanțezi cererea, nu înseamnă că ai creat și garanții de calitate. Și Asta înseamnă că și cei care sunt formatori și cei care sunt uh, tehnicienii uh, care uh, pregătesc forța de muncă trebuie să fie pregătiți profesional corespunzător. Iar aici cred că accentele nu sunt plasate conform necesității. Uh, cu ce te alegi dacă um, garantezi unui tânăr ca în termen de patru, ani, uh, patru luni de la terminarea studiilor uh, să uh, poată găsi un loc de muncă, atâta timp cât acest tânăr după aceea nu se va dovedi corespunzător pregătit iar calitatea pregătirii se poate îmbunătăți prin colaborare internațională. Comisia dorește să valorifice un fond social pentru atingerea acestor obiective politice, dar până acum, mai degrabă, s-a pus accentul pe o armonizare formală și nu pe calitatea pregătirii. Au fost uh, înaintate proiecte mici uh, care sunt mai ușor de configurat și uh, mai puțin sisteme de amploare. Eu cred că proiectele trebuie să propună soluții novatoare astfel încât uh, pe plan european să poată să funcționeze, pentru că este nevoie de soluții sistematice care să fie finanțate de către Uniunea Europeană. Totul trebuie să se bazeze pe criterii științifice și efectele trebuie să poată fi uh, analizate și calculate ca efect net și nu ca în baza unor indicatori uh, bruto. Pachetul garanțiilor pentru tineri înseamnă o mare pregătire pentru uh, toate statele membre, dar merită să colaborăm pentru realizarea sa. Mulțumesc foarte mult! Bun, mulțumesc și voi da cuvântul acum domnului Wolfgang Müller, care reprezintă Agenția pentru uh, Ocuparea Forței de Muncă pe lângă Guvernul Federal din Bruxelles și aș vrea să nu urmeze exemplul predecesorului pentru că uh, nu pot să fiu foarte generoasă cu minutele de intervenție pe care vi le acord. Maximum 5 minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor. Am fost întrebat și rugat să prezint un singur program pe care Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Specializat din Germania l-au elaborat. Sigur că aș putea după aceea să stau la dispoziție și în legătură cu alte aspecte legate de garanția pentru tineri, pentru că uh, Um, vin dintr-o instituție care se ocupă de multe măsuri în acest domeniu și se știe foarte bine că în Germania avem o situație foarte bună și că uh, am transpus în practică deja un tip de garanție pentru tineri. Programul pe care doresc să vi-l prezint se numește Jobul vieții mele este un program care se uh, întinde pe o perioadă din 2013 până în 2016 și care uh, are un uh, volum financiar de 130 de milioane de euro. Pentru a putea încadra mai bine acest program, trebuie să plecăm de la câteva premize. Noi credem într-o piață a muncii europeană și într-o echilibrare pe această piață. Deci noi stimulăm mobilitatea, libera circulație a lucrătorilor. Ca uh, membrii ai unei administrații publice pe piața muncii, suntem uh, membri ai unei rețele care se numește EURES și aici importante sunt două aspecte. Partenerii uh, cad de acord între ei în legătură cu activitățile transfrontaliere. Ele sunt convenite împreună, iar acest tip de cooperare se referă atât la profesii, atunci când cauți un candidat pentru o anume profesie, dar și la activitățile pe care dorești să le preiei, să le desfășori în spațiul european. Un alt punct de plecare este o necesitate concretă, nu una potențială. Deci chiar trebuie să existe un post liber, neocupat sau un candidat potențial uh, este șomer. Dumneavoastră cunoașteți prea bine situația pe piața muncii europene Europene în ce privește tineretul. Am dorit să mă refer doar la două aspecte. Unul este că nu doar accesul la locul de muncă este dificil, dar și accesul la o pregătire profesională corespunzătoare, mai ales când este vorba de o nouă calificare. De asemenea, există un număr tot mai mare de persoane care sunt șomeri uh, pe termen lung. Problema mobilității în Europa nu este uh, o problemă care ține de lacune de cunoaștere. Noi știm exact care este situația, cine este dispus să lucreze cu o mare mobilitate, cine mai puțin cunoaștem cauzele situației actuale. În multe situații nu este posibil să uh, recurgi la instrumente naționale, la stimulente naționale uh, de a uh, apela la persoane care vin din străinătate, dar din interiorul Uniunii Europene. Și există aici factori care ar putea să fie utilizați și care să ducă la rezultate bune. Acest program de stimulare a celor care urmează să fie calificați pentru a putea să înceapă o activitate profesională în Germania se orientează după următoarea foaie de parcurs și se bazează pe factorii care, din punctul nostru de vedere, pot fi stimulativi. Este vorba de mobilitatea care trebuie să înceapă în țara de proveniență, trebuie să înceapă cu deprinderea unor cunoștințe lingvistice pentru următoarea țară gazdă, trebuie să cunoști condițiile în care tânărul urmează să lucreze în altă țară. Deși președinta ne-a acordat 8 minute, eu aș vrea să parcurg pe repede înainte, practic, aceste uh, sisteme reprezentări grafice pe care le-am pregătit, uh, pentru că le putem distribui și aici sunt menționate instrumentele de finanțare la care pot recurge tinerii din străinătate. Dumneavoastră vedeți astfel că noi deja oferim cursuri de limba germană pentru că ele constituie unul din principalele criterii. Trebuie să poți vorbi la locul de muncă, trebuie să vorbești cu potențialii clienți. Deci ă, stimulăm ă, deprinderea de cunoștințe ă, solide de germană. De multe ori însă tinerii nu au mijloacele financiare la dispoziție pentru a deprinde limba germană. Cum vor putea să facă față unui interviu? Cum vor putea să uh, își financeze perioada de practică? Noi ținem seama de aceste dificultăți, ele sunt cuprinse în programul nostru și vedeți aici care sunt modalitățile de finanțare pe care le oferim noi. Spuneam că Uh, lucrurile uh, sunt uh, practic legate. Activitatea din țara de origine și activitatea care urmează să fie desfășurată într-o întreprindere din Germania. Subiectul mobilității tinerilor nu este un subiect ușor și care nu implică dificultăți și de aceea aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu perspectiva de care dispunem, discuția critică pe care o purtăm în țara uh, proprie, dar și care poate fi purtată și cu partenerii din țările de proveniență. Este uh, un uh, următorul aspect. Când preluăm o persoană bine pregătită, din străinătate nu ne mai interesează de obicei uh, dificultățile tinerilor din propria țară. Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Deci, uh, pe de altă parte, care este viitorul uh, forței profesionale din țara de proveniență? Dacă un tânăr bine pregătit pleacă în străinătate, l-am pierdut definitiv. Nici aceasta nu poate fi o soluție pe termen lung. Ne gândeam că o avem, spuneam că dispunem de un capital de 139 de milioane pentru perioada pe care v-am prezentat-o, dar dacă ne gândim câte persoane pot beneficia de acești bani, și dacă vedem că 7,5 milioane de tineri în continuare sunt șomeri în țara noastră, atunci acest program, chiar dacă urmează să valorificăm toate posibilitățile de finanțare și dacă uh, vom valorifica uh, întreg numărul de potențial, potențial candidați pentru a fi cuprinși în program, uh, nu vom reuși să stăvilim nici fenomenul brain drain, scurgerea de creiere din țările partenere și nici nu vom reuși 100% să rezolvăm uh, problema șomajului din propria țară. Și închei aici intervenția mea și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Massimiliano Mascerdini. Sunteți uh, cercetător la Eurofond și ați distribuit colegilor deja documente, dar uh, vă rog să le prezentați pe scurt în intervenția dumneavoastră, pentru care aveți 5 minute. E atâta vă propun, dar cu siguranță veți folosi 8. Mersi, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați, bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. În prezentarea mea o să vă arăt un pic rezultatele pe care le aveți în uh, prezentarea înscris și o să discutăm dacă o garanție pentru tineri la nivel european este bună. Problema șomajului în Europa este îngrozitoare. În 2011, 14 milioane de tineri cu vârsta sub 30 de ani erau șomeri. ceea ce ar corespunde cu populația a șapte state de dimensiuni mici din UE. Uh, but also for the society. Problema este că șomajul în rândul tinerilor are un cost uriaș uh, practic și pentru uh, cetățenii, pentru restul cetățenilor, din cauza lipsei de venituri și impozite plătite. Costul anual uh, pentru Europa este peste 153 de miliarde de euro, aproximativ 1,2% din PIB-ul european. Deci e o situație care nu este deloc durabilă. Statele membre uh, s-au angajat în mod activ în punerea în aplicare de măsuri și inițiative pentru a reintegra tinerii pe piața muncii. Această uh, intervenție a avut loc în uh, diverse etape ale vieții tinerilor pentru a facilita tranziția către, de la școală la, în câmpul muncii și să îndepărtăm uh, barierele practice și logistice pentru a îmbunătăți accesul pe piața muncii a celor mai vulnerabili. Totuși, evaluarea eficienței acestor inițiative este destul de dificilă și este greu de spus care este cea mai uh, bună abordare. Poate există nevoia unor uh, evaluări mai formale ale acestor inițiative. Totuși există un acord general în ceea ce privește valoarea garanției pentru tineri în integrarea tinerilor pe piața muncii în so- și în societate și în evitarea consecințelor pe termen lung ale șomajului. Atunci când vorbim despre garanția pentru tineri, ne referim la exemplul pe care îl considerăm cel mai bun, și anume abordarea finlandeză, și colegul din uh, Finlanda vă va spune mai multe, dar aceasta este împărțită în două. Prima parte este o abordare țintită, un plan de dezvoltare personală care este realizat pentru a găsi cea mai bună cale de a ajuta tinerii. Și apoi există și garanția pe baza acestei abordări țintite există uh, o ofertă de loc de muncă sau o ofertă de uh, stagiat sau orice altceva. Și în 2010 această intervenție a fost realizată cu succes uh, pentru aproximativ 80% din participanții la program. Uh, advantage of the youth guarantee. Principalul avantaj al acestei garanții este că oferă servicii de sprijin țintite care îi ajută pe tineri să ia decizii mai informate în ceea ce privește tranziția de la școală la câmpul muncii și înțeleg, se înțeleg mai bine discrepanțele între competențele tinerilor și piața muncii. Apoi, această garanție încurajează acțiuni imediate care să rezolve uh, șomajul în rândul tinerilor. Cel mai bun lucru este că nu lasă tinerii să se descurajeze și Finlanda este ă, țara cu cea mai mică rată de ă, șomaj de durată în rândul tinerilor, urmată de Suedia. Apoi, tinerii nu sunt lăsați singuri și deci este util să reconstruim uh, încrederea tinerilor în instituții. Lucru care este foarte important. N-am timp să vorbesc despre uh, consecințele sociale ale dezangajării, dar în America s-a văzut foarte clar care au fost costurile sociale. Trebuie să ne dăm seama că timpul, de inter- timpul intervenției este fundamental. Uh, și uh, s-a descoperit că este mai eficient pentru cei care sunt pregătiți să muncească. Și există o necesitate să punem tinerii pe uh, drumuri cu bătaie lungă și să evităm uh, soluțiile pe termen scurt, care dau bine în statistici, dar nu rezolvă problema. Este important să înțelegem că această garanție în sine nu rezolvă problemele structurale uh, ale accesului la piața muncii pentru tineri. Uh, succesul uh, acestei garanții depinde foarte mult de alte uh, politici publice care există. Formare vocațională, stagiari și așa mai departe. Și asta este important Uh, pentru că trebuie să avem o infrastructură de servicii publice de angajare și acesta trebuie să aibă capacitatea să uh, ofere sprijin țintit pentru tineri. Este estimarea costului implementării acestei garanții este foarte dificilă și depinde de nivelul de pregătire al țării. Putem măsura uh, costul uh, gândindu-ne la uh, Uh, livrarea garanției și la abordarea um, țintită, dar costurile pot diferi dacă e nevoie de infrastructură nouă și de coordonare nouă între serviciile existente. Și acest lucru este important pentru serviciile de ocupare publică, pentru că costul poate fi foarte ridicat dacă vrem să avem această abordare uh, țintită. Estimarea Organizației Internaționale a Muncii este 21 de miliarde și Eurofound va face un exercițiu de estimare în ceea ce privește transferabilitatea garanției pentru tineri pentru câteva țări în cursul acestui an. Uh, în concluzie, am văzut că 153 de miliarde de euro este costul lipsei de măsuri. Dacă reintegrăm 15% din uh, tineri, atunci recuperăm 23 de miliarde de euro. Este esențial să învățăm bunele practici unii de la alții, dar și să adaptăm aceste practici la contextele naționale. Și apoi, investiția în uh, garanția pentru tineri este o investiție pentru uh, este o investiție pe termen lung. Și nu în cele din urmă, acum este momentul să acționăm. Pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă dacă nu, uh, dacă nu reușim să reintegrăm tinerii în piața muncii, pentru că nu ne putem permite să pierdem o întreagă generație. Vă mulțumesc și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Dăm acum cuvântul domnului Chimorus, care este consilier pe piața muncii la Ministerul Ocupării și Economiei din Finlanda. Eu cred că există foarte puține guverne unde există un ministru care se ocupe și de ocupare și de economie în același timp. Uh, și vrea să ne povestească câte ceva despre funcționarea sistemului în uh, Finlanda. Uh, în discuțiile cu parlamentele naționale uh, am vorbit mult și despre sistemul finlandez în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Domnule Chimo Ruth, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum am spus, o să vă vorbesc despre garanția pentru tineri care a început să fie aplicată în, la începutul acestui an. Avem câteva elemente ale garanției pentru tineri din anii precedenți, dar de la începutul acestui an guvernul finlandez a introdus un model cuprinzător care atinge vize, um, țintele și uh, include recomandările Consiliului pentru Ocupare. Vreau să vă prezint uh, elementele principale ale acestui model, dar înainte de asta o să vă spun câteva cifre legate de uh, șomajul în rândul tinerilor în uh, Finlanda. În momentul de față, acesta se ridică la 80% din uh, uh, cei care caută un loc de muncă, pentru că n-am mai avut creștere din 2011. Dar aspectele pozitive sunt că perioadele de șomaj sunt destul de scurte în rândul tinerilor în Finlanda. Mai puțin de 20% din uh, șomaj durează mai mult de 3 luni. Și asta se datorează politicilor de educație și de integrare a tinerilor uh, șomeri. Există un plan uh, care se adresează tinerilor în primele două săptămâni de șomaj. Șomajul în rândul tinerilor este o mare prioritate pentru noi și am introdus această garanție încă din 2011 în programul guvernamental. Avem un uh, grup țintă este orice persoană sub 25 de ani sau care, uh, a, și care a absolvit recent sau sub 30 de ani care va uh, primi un loc de muncă sau formare la uh, locul de muncă și în al doilea rând este o garanție de educație. Fiecare uh, absolvent uh, va avea garantat un loc în educația superioară uh, sau în uh, reabilitare. Avem uh, o finanțare anuală de 60 de milioane de euro, ceea ce este remarcabil în condițiile în care bugetul este foarte comprimat și foarte uh, sub asediu. Avem 52 uh, de milioane de euro dedicate unui program uh, temporar pentru competențe pentru tinerii adulți. What the youth guarantee includes, it, it includes... Această garanție include mai multe oportunități pentru tineri. Am crescut uh, numărul de locuri de studiu la uh, de studiu de la, do, la 2100 și mulți dintre dumneavoastră poate știți că populația în Finlanda este concentrată mai degrabă în orașe. Vom schimba criteriile de acceptare pentru selectarea acestor tineri pentru educație. În educația vocațională se acordă prioritate celor care nu au uh, studii secundare. Am crescut și sprijinul financiar pentru ucenicie, care va ajunge la 800 de euro pentru acest grup uh, țintit pentru a crea un stimulent pentru angajatori. Apoi avem uh, din ce în ce mai multe resurse în uh, sectorul public. Avem 60 de uh, lucrători noi care se ocupă de ghidarea tinerilor. Se acordă subvenții și formare pentru tinerii șomeri. Dar aceste resurse nu sunt suficiente. Trebuie să facem și alte modificări pentru a coordona uh, mai bine rețelele de, care se ocupă de găsirea de locuri de muncă pentru tineri. Am crescut responsabilitatea la nivel municipal pentru uh, ghidarea și consilierea tinerilor după ce au terminat școala. Deci aceste instituții își asumă responsabilitatea pentru a-i ghida și consilia pe tineri după ce părăsesc școala. Avem și un program de outreach prin care vom încerca să ajungem la tinerii excluși care nu beneficiază de niciun fel de uh, servicii sau de pregătire. Și aceste ateliere vor fi uh, extinse la nivelul întregii țări. Și nu în cele din urmă vreau să subliniez că în modelul nostru am uh, recunoscut că e nevoie de un model cuprinzător, v-am vorbit despre coordonarea diverselor politici, dar trebuie să um, includem aici, prin parteneriat, atât tinerii cât și toți ceilalți, toți ceilalți actori din societatea civilă. Trebuie să coordonăm uh, punerea în aplicare a acestei uh, garanții prin uh, participarea diverselor grupuri din societate. Vă mulțumesc, doamna președinte. Ehm, mulțumesc. Și ultimul, dar nu cel din urmă, reprezentantul Forumului pentru Tineret, îi dau cuvântul președintelui acestui forum, domnul Peter Macesic. Aveți cuvântul. Bună ziua și vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Stimați uh, deputați, reprezint cu mândrie uh, instituția mea la această um, întâlnire. Noi reprezentăm uh, organizațiile de tineri naționale și internaționale și ne asumăm răspunderea uh, foarte serioasă, aceea de a fi vocea tinerilor. Am lucrat pe problema uh, tinerilor și șomajului tinerilor de mulți ani încoace și cu accent special din 2008. În aceste vremuri de austeritate, când organizațiile de tineret se sunt victime ale reducerilor bugetare, acum, mai mult decât niciodată, tinerii au nevoie de investiții și de sprijin, nu doar pentru demnitatea umană și solidaritatea intergenerațională, ci și pentru stabilitatea economică și socială a Europei. Uh, repet încă o dată um, uh, un aspect uh, discutat și de domnul Mascherini, și anume 153 de miliarde miliarde de euro. Costul șomajului în rândul tinerilor în 2011. După cum am spus, formul pentru tineri lucrează de mulți ani pe șomajul în rândul tinerilor și este frustrant să vedem că unele state membre au fost atât de reticente la investițiile în tineri, chiar și în așa numita perioadă de boom dinaintea crizei. Uh, șomajul în rândul tinerilor a fost mult deasupra celui în rândul adulților. De aceea salutăm pachetul de măsuri lansate în cadrul comunicării um, Comisiei Europene din decembrie 2012. Formul a fost uh, mulțumit mai ales de eforturile specifice vis-a-vis -vis de provocările aduse de noi în discuție, cum ar fi îmbunătățirea accesului tinerilor la piața muncii, nevoia de o garanție pentru tineri și nevoia asigurării tranziției de la educație la uh, Um, înregistrare în câmpul muncii. Propunerea da Consiliului privind garanția pentru tineri a fost o evoluție foarte bună și Forumul pentru Tineret a apreciat ocazia care i s-a dat de a face propuneri vis-a-vis -vis de acest document. Tonul documentului este ambițios și el recunoaște situația specială a tinerilor, resursele lor limitate, condițiile de lucru precare și protecția socială limitată. Totodată recunoaște faptul că tinerii sunt mai predispuși la discriminare pe piața muncii. Toate acestea sunt lucruri pe care le susținem de ani de zile și ne bucurăm că în sfârșit au devenit un fapt recunoscut. Abordarea și tonul Comisiei Europene în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor s-a schimbat și ea remarcabil în ultima perioadă și reflectă într-adevăr gravitatea situației. Este un lucru care trebuie salutat. Se recunoaște totodată importanța serviciilor și a organizațiilor pentru tineret și se spune că ele trebuie implicate la toate nivelurile în elaborarea și punerea în aplicare a schemelor de garanții pentru tineri. Sperăm doar că ceea ce spunea colegul finlandez, că acest model de a implica pe toată lumea la nivel cuprinzător va fi replicat și urmat și de alte state membre. Recomandarea privind garanția pentru tineri se referă și la implicarea reprezentanților tinerilor și și sau a organizațiilor de tineret, o solicitare din nou pe care noi o tot repetăm de uh, multă vreme și care în sfârșit a uh, ajuns și la înțelegerea dumneavoastră. Se solicită totodată uh, recunoașterea competențelor necesare pe piața muncii, se recunoaște nevoia de uh, calitate în formarea tinerilor. Uh, deși definește grupul uh, de vârstă ca tineri sub 25 și nu 30, cum am fi preferat noi, recunoaștem că o garanție uh, pentru tinerii de cei de până la 25 de ani poate fi o piatră de temelie pentru un sistem mai cuprinzător în viitor. Însă ne dezamăgește uh, pragul uh, prezentat uh, de doar 6 miliarde, pentru că OIM a recomandat 21 de miliarde. Pentru ca uh, măsura să fie una durabilă. Este, deci suma de 6 miliarde este doar o picătură într-un ocean. Garanția uh, pentru tineret nu trebuie să fie doar o reetichetare a serviciilor publice, ci o investiție cuprinzătoare și Uh, modernizată, astfel încât tinerii să beneficieze de servicii uh, adaptate și uh, astfel ca orice tânăr european să aibă ocazia de a găsi un loc de muncă sau o formare de calitate. M-am bucurat că și vorbitor, primul vorbitor a vorbit despre stagii de calitate și de oportunități de formare de calitate. Tinerii europeni au tot reiterat această idee în cadrul unui dialog structurat pe care l-am avut și tocmai am avut o o conferință europeană la Dublin și din nou s-a reiterat și acolo aspectul calității al unui tratament egal pe piața muncii și a nediscriminării uh, pe baza de vârstă. Un element așadar foarte actual și care întrunește sprijinul uh, tinerilor. De ce? Pentru că tinerii au o abordare foarte realistă. Ei nu cer ceva ce nu au avut și părinții lor. Uh, ci vor investiții reale și uh, protecție reală a drepturilor lor uh, ale muncii. Este ceva necesar pentru stabilitatea socială și economică imediată a țărilor noastre. Voi încheia uh, mulțumindu-vă încă o dată pentru ocazia de a vorbi în numele tinerilor pe care îi reprezint. Mulțumesc! Mulțumesc, mă bucur că uh, văd că uh, tineretul dă exemplu respectând la fix timpul acordat. O să dau cuvântul acum câte două minute fiecăruia. Uh, mai întâi lui Ole Christensen și apoi doamne Criviti. Ole Christensen mai întâi. Mulțumesc. Mulțumesc și participanților pentru prezentările lor cred că mulți vor fi de acord cu mine. Este una dintre principalele provocări ale viitorului, aceasta despre care vorbim astăzi. Trebuie ca tinerii europeni să aibă un motiv pentru care să se ridice dimineața din pat. Mai întâi este o problemă democratică pe termen lung, fiindcă acești tineri trebuie să aibă o uh, viață cu un scop. Am o întrebare, mai întâi pentru Eurofund este important să legăm uh, măsurile pe termen scurt cu cele pe termen lung. Cum putem combina această garanție pentru tineret cu eforturi pe termen lung? Măsuri care să vizeze uh, reformarea structurilor necesare în uh, fiecare stat în parte. Și de ce fel de eforturi să vorbim? Și apoi o întrebare către restul vorbitorilor. Tinerii se confruntă cu o concurență acerbă cu um, angajații mai uh, adulți, mai maturi. Uh, putem face cumva ca IMM-urile care au, la urma urmei, rolul cel mai important pe piața muncii să beneficieze de stimulente pentru a uh, avea curaj de a, curajul să in, aducă tineri pe piața muncii, bineînțeles cu o serie de condiții cadru foarte stricte. Și apoi, Consiliul European și-a dat în sfârșit seama că va trebui să se ocupe mai bine de problema șomajului uh, tinerilor. Cum vom putea lua măsuri uh, cu privire la acest subiect în cadrul dimensiunii sociale a acestei uniuni economice și monetare despre care se tot vorbește? Trebuie așadar să arătăm că această problemă ne preocupă foarte strâns. Mulțumesc! Doamna Cliveti, apoi doamna Blinkeviciute. Doamna prezident, mem si se le... Mulțumesc foarte frumos, doamnă președintă. Chiar dacă e săptămâna francofoniei și vă felicit, voi continua în română. Concrete în legătură cu femeile tinere, pentru că oricât aș putea fi considerată ca fiind uh, o persoană care tot timpul vine cu acest tip de întrebări despre femei în mod special, uh, iată că nu am auzit uh, precizări, nu am auzit niciun fel de aprecieri în legătură cu categoria specifică de femei tinere, care sunt, după părerea mea și după statisticile europene, în majoritate diplomate, deci reprezintă forță de muncă calificată, au devenit extrem de mobile, mult mai mai mult decât uh, uh, altă dată, deci concurează practic tinerii băieți în uh, mobilitate în, uh, pe, pe suprafața, pe teritoriul Uniunii Europene și în al treilea rând ele sunt cele care, vrem nu vrem, uh, suportă presiunea uh, acuzelor, dacă pot să le spun așa, a scăderii natalității. Deci ele fiind responsabile într-un fel și de această chestiune, mi se pare mie că există nevoia pe plan european de a ne adresa cu soluții, soluții specifice și pentru tinerele femei. Deci aceasta ar fi prima întrebare. Avem o astfel de preocupare? Iar a doua, mi-a plăcut uh, unul dintre interlocutori care a vorbit despre piața unică a muncii în Uniunea Europeană. Este o idee pe care o salut, cu care sunt întru totul de acord, dar uh, aș vrea să mi se explice cum reușim să realizăm o astfel de piață europeană uh, unică a muncii în condițiile în care există state membre în Uniunea Europeană care au solicitat Comisiei dreptul de a nu primi pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă uh, cetățeni europeni din alte state pe piața muncii interne a acestor state, așa încât uh, dacă pot primi un răspuns și în legătură cu această chestiune. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, doamna Blinkeviciute și apoi doamna Moran Chartier. Mulțumesc tuturor experților. Mai întâi vreau să-mi exprim acordul cu uh, liderul Forumului pentru Tineret. Sigur, uh, liderii europeni uh, în cadrul noului CFM uh, au oferit 6 milioane de, uh, miliarde pentru tineri, pentru garanția pentru tineri, dar e o sumă mult prea mică, fiindcă știm că pierderile noastre sunt de 153 de miliarde pe an din cauza șomajului uh, în rândul tinerilor. Dacă împărțim la 27, o să vedem care este mm, scara fenomenului. Dar trebuie să fim uniți, să sperăm că negocierile în cadrul Parlamentului European și, al, um, și între liderii uh, uh, europeni vor fi uh, fructuoase și că ele vor duce la creșterea acestei sume tinerii care nu au educație și nu au o ocupație um, se confruntă cu dificultăți mai mari în găsirea unui loc de muncă, dar există și un procent mare și de tineri educați care au o um, ocupație și care au o profesie și care totuși sunt uh, șomeri. Și atunci uh, adresez această întrebare domnului profesor din Cracovia. Uh, um, îi formăm pe tineri să, în profesii care sunt necesare pe piața muncii de azi și de mâine? Avem un mecanism adecvat pentru a uh, prevedea care sunt nevoile pieței sau continuăm să facem ceea ce am făcut întotdeauna? Iată așadar un aspect important și mă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de ce ar trebui să facă statele membre și Comisia Europeană pentru a putea echilibra cererea cu oferta. Oferta de uh, educație și cererea pieței muncii. Sigur, uh, tinerii sunt uh, elementul cel mai mobil al populației și evident că există un risc în anumite state membre, inclusiv în Lituania, statul din care vin eu, ca un tânăr dintr-un uh, oraș de provincie să plece, să meargă în uh, capitală pentru că știm cu toții că provinciile um, sunt pe moarte acum. Și dacă nu se poate stabili în capitală, atunci respectiv merge mai departe în Uniunea Europeană, în state precum Germania și așa mai departe. Și dacă nici acolo nu-și găsește în loc, atunci merge mai departe. Domnule președinte, mulțumim tuturor intervenienților, spune doamna Moran Chartier. Um, au fost uh, foarte multe informații pe care le-am primit. Am patru întrebări. Mai întâi, ne-ați spus cât, cost, cât ne costă inacțiunea, câte miliarde vis-a-vis -vis de tinerii fără calificare. Puteți uh, calcula numărul tinerilor fără uh, calificare la uh, nivel european uh, și apoi uh, să-l puneți în relație cu același număr pentru Finlanda? A doua întrebare. Angajamentul garanție pentru tineret funcționează pe baza unei puneri în formare pe termen de patru luni. În ceea ce privește tinerii uh, fără calificare, această um, reformare uh, nu este neapărat uh, o soluție, pentru că sistemele de formare, în cazul lor, uh, sunt într-o situație destul de delicată. Ei n-au știut să se integreze în sistem, nu au putut sau sistemul nu a știut nici el cum să integreze și atunci când în Finlanda faceți măsuri în acest, luați măsuri în acest sens, ne puteți spune cum, înainte ca tinerii să iasă de pe, uh, din sistemul de educație fără calificare, să îi uh, îndreptați spre un demers mult mai responsabil, astfel încât să se integreze mai bine? Al treilea punct, ați spus, trebuie să ne ocupăm și de categoriile excluse și ar fi foarte bine să știm cum o faceți dumneavoastră. Mergem să-i căutăm în centrele pentru defavorizați, în cartierele defavorizate. Deci, ce sistem folosiți dumneavoastră în acest sens? Și, în sfârșit, ultima problemă. O să reiau câteva observații făcute, mergând mai departe. Iată, din acum, în aceste vremuri de criză, femeile, tinerele femei, um, întâmpină mult mai multe dificultăți în revenirea pe piața muncii, deși de multe ori au o educație mai bună. Ați văzut și în Finlanda un asemenea impact al crizei asupra revenirii femeilor uh, tinere pe piața muncii? Euh, Ceva Șogor, după aceea doamna Angelii. Mulțumesc. S-a vorbit despre proiectele existente. Avem o experiență în patru state este europene în legătură cu proiecte mici. Încercăm să formăm pro pregătire profesională în domeniul agriculturii, a antreprenoriatului pentru întreprinderi mici, dar întâmpinăm dificultăți în a găsi voluntari. Există um, probleme în legătură cu modul în care guvernanții reacționează în ce privește uh, colaborarea cu ONG-urile uh, în domeniul activității voluntare și eu am încercat să mă implic în acest tip de activitate. Eu cred că cel mai important lucru este să uh, formăm uh, tinerii, dar cred că trebuie formați și uh, cei uh, copii între 14 și 18 ani. Doamna Angelili, după aceea domnul Sercaz. Doresc să mulțumesc doamnei președinte pentru organizarea acestei audieri. Mulțumesc însă și oaspeților noștri am o rugăminte pe care doresc să o adresez invitaților. Puteți să ne puneți la dispoziție documentele ă, legate de prezentările dumneavoastră, inclusiv ă, statisticile, cifrele pe care le-ați menționat. Pe mine mă interesează mai ales ă, programul de formare profesională din Germania. Mm, am primit deocamdată un singur document uh, deci, în legătură cu sistemul care funcționează în Germania pentru pregătirea profesională a tinerilor, știu că rezultatele sunt bune și cred că aș putea să le valorific pentru că sunt raportoare pentru aviz în ce privește șomajul în rândul tinerilor în Comisia FEM și cred că ar trebui să arătăm cu claritate că ă, Tinerele femei ă, sunt deosebit de afectate, ă, formează majoritatea tinerilor șomeri. Deci, șomajul în rândul tinerilor afectează mai mult fetele decât băieții. Poate că am putea face, aș trage niște concluzii în această perspectivă. Pentru că, în realitate, 60% din uh, absolvenții uh, de facultate sunt femei. Ele sunt cele care au note foarte bune, rezultate foarte bune, încheie un studiu mai repede decât băieții și totuși șomajul le afectează mai mult decât pe bărbați. Mulțumesc! Președintea, mulțumesc, Alexander Sercas, după aceea doamna Iaslovietska. Mulțumesc, doamna președintă. Am urmărit cu mare atenție expunerile experților. De fapt, ne confruntăm cu o problemă structurală, cu o adevărată epidemie în ce privește șomajul în rândul tinerilor și cred că măsuri care nu fac decât să diminueze puțin acest fenomen uh, ar fi insuficiente. Avem 3 milioane de euro la dispoziție pentru aceste inițiative și rezultatele uh, deocamdată sunt uh, greu de întrezărit. Aș avea întrebări um, în legătură mai ales cu acele țări în care tragedia șomajului în rândul tinerilor este deosebită. În Finlanda uh, există niște uh, studii tip follow-up, pentru că aici administrația statului trebuie să se implice pentru a vedea care este dimensiunea șomajului, cu ce date statistice lucrați dumneavoastră? O întrebare adresată reprezentantului Forumului pentru Tineri. Am verificat experiența două țări, Finlanda și Suedia, nu știu dacă acest model poate fi aplicat și statelor mediteraneene, unde uh, proporțiile fenomenului sunt cu totul altele, dar poate că ne puteți uh, da un sfat cum am putea aplica modelul dumneavoastră cu succes și în alte țări pentru că problemele din Finlanda sunt uh, foarte diferite față de cele din Spania sau din Italia. Dar ce recomandare ne puteți face? Și după aceea, o altă observație în legătură cu Germania. Aici există o problemă. Cum putem să tratăm problemele mobilității? Pentru că țări din uh, țara mea uh, au sentimentul că uh, situația dificilă în care se află ei în Spania este uh, practic exploatată în Germania pentru uh, a uh, beneficia de forță de muncă ieftină, bine pregătită. Deci eu cred că acest proiect al mobilității este binevenit, dar nu atunci când ești forțat să recurgi la el și, din păcate, mulți tineri din uh, statele membre ale Uniunii Europene se află într-o situație foarte dificilă. Uh, sunt uh, practic forțați să își părăsească țara și să accepte condiții dezavantajoase. Mulțumesc foarte mult! Următoarea intervenție. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să spun că Sigur că uh, aceste proiecte ar trebui <laughs> practic să fie uh, adaptate la niște necesități uh, specifice. De câți oameni dispuneți de fapt? Ce consilieri aveți astfel încât ei să poată, să poată lucra cu uh, fiecare tânăr în parte? Uh, Ați uh, analizat și structura cheltuielilor, care sunt uh, măsurile uh, care sunt cel mai puțin costisitoare, um, iar în măsurile de pregătire profesională pe care le oferiți dumneavoastră, oare economia în primul rând um, este, tratată prioritar, un element esențial, ține seamă și de uh, Uh, eficiența financiară a fiecărei măsuri, pentru că cred că ar fi nevoie de 6 uh, miliarde de euro um, care să fie uh, investiți în favoarea participanților potențiali. Credeți că ar avea de suferit calitatea pentru că banii nu ajung? Mulțumesc foarte mult! Președinta, mulțumesc. Mulțumesc, spune și doamna Eseia. Aș avea o întrebare similară cu cea adresată de domnul Sercas. Această garanție pentru tineret este foarte importantă, dar oare nu stârnim speranțele tinerilor uh, uh, nejustificat, pentru că uh, nu știu dacă reacția statelor membre va fi corespunzătoare. Întrebarea mea este următoarea. Care ar fi cerințele de bază pentru ca această garanție pentru tineret în statele membre să devină funcțională? Cunoaștem sistemele foarte diferite care funcționează. Care ar fi, deci, uh, condițiile, premizele de bază pentru ca uh, Uh, să funcționeze bine acest proiect. Noi uh, ne-am obișnuit să repetăm acest concept um, uh, vis-a-vis -vis de fenomenul șomajului în Europa. Dar sper că nu rămâne o vorbă goală, că nu uh, stârnim pe uh, nejustificat speranțele tinerilor legate de această garanție. Uh, Sper că putem oferi un răspuns rezonabil la așteptările existente. Președinta, mulțumesc. Doresc să-i adresez o întrebare uh, domnului Wolfgang uh, Müller. Uh, m-a surprins titlul acestui proiect, Un job pentru viața mea. E vorba de multe joburi pentru multe vieți. Știu că poate nu veți putea răspundeți dumneavoastră, dar am fost uh, frapată de prezentarea programului făcută de dumneavoastră. Dumneavoastră ați vorbit inclusiv despre riscul uh, acestei scurgeri de creiere în interiorul Uniunii Europene. Eu uh, cred că, într-adevăr, mobilitatea trebuie să se deruleze altfel decât s-a întâmplat până acum. Uh, de fapt, mobilitatea a fost alfa și omega în tratatele de la Roma. În uh, favoarea persoanei, dar din păcate criza tratează acum acest aspect al mobilității oamenilor într-un cu totul alt context. Așa cum se produce acest fenomen astăzi, uh, intrăm în uh, contradicție cu alte prevederi din carta. Deci, există o mobilitate care este a persoanelor de la periferie uh, care sunt atrase să lucreze în centru, uh, iar după aceea, în perioada pensiei, revin în zona uh, periferiei. Nu știu dacă acesta este un model sustenabil. Trebuie să avem însă în minte și aceste formule. În același timp, atunci când vorbim inclusiv despre garanția pentru tinere, pentru că uh, aici este clar că generația tânără trebuie să fie cea mobilă, dar noi ne dorim să uh, rest stabilim situația din diverse state membre, situația din diverse zone periferice care au nevoie de păstrarea forței de muncă tinere în acea regiune. Altfel ă, nu se vor putea rezolva problemele, deci nu ne dorim de fapt să alungăm tinerii din anumite regiuni. Eu cred că trebuie să ne gândim exact ce vrem să ne propunem. Trebuie să păstrăm capacitatea de mobilitate și de inovare a tinerilor um, de care trebuie să ajute regiunile periferice și mai puțin dezvoltate să iasă, să-și depășească acest statut. Deci trebuie să ne concentrăm pe toate aceste aspecte. Voi da cuvântul și uh, uh, raportoarei pentru două minute. Veți avea posibilitatea să uh, reinterveniți după aceea. Doamna Strislevska. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Również tak jak... Mulțumesc, doamna Președintă. La fel ca și antevorbitorii mei, aș dori să le mulțumesc foarte mult uh, experților pentru prezentările lor foarte interesante. Ne-au uh, oferit o idee asupra situației reale a șomajului în rândul tinerilor în acest moment. Vedem că sunt foarte multe de făcut și nu trebuie să uităm că politica de ocupare stă în mâna statelor membre. statele membre au un rol foarte important de jucat în ceea ce privește ce le pot oferi tinerilor. Cred că modelul finlandez care ne-a fost prezentat în detaliu este un exemplu foarte bun de care ar putea profita și alte state membre. Aș dori să mă întorc la ceea ce a spus profesorul Gurniac în prezentarea dumneavoastră ați subliniat foarte mult calitatea și calitatea educației tinerilor și modul în care aceștia sunt pregătiți să intre pe piața muncii. Totuși, șomajul nu mai afectează doar tinerii, ci îi afectează și pe vârstnici, cei în categoria de vârstă de, de peste 50 de ani și afectează de asemenea și tinerile mame. Și atunci întrebarea este cum putem să-i pregătim mai bine pe oameni pentru piața muncii după criză. Este foarte important acest lucru și ce fel de joburi vor fi necesare pe viitor, astfel încât tinerii să știe ce alegeri să facă în cariera lor și cum să intre pe piața muncii, cum să-și găsească cele mai bune locuri de muncă și nu să stea să caute pentru că nu găsesc un job pentru care sunt uh, calificați. Am uh, o întrebare și pentru domnul Mascherini. Am uh, citit raportul dumneavoastră. Ați spus că motivul este unul foarte complex Pentru a include pe piața muncii, se spune că avem nevoie de o abordare uh, individuală, dar cum vedeți uh, că ar funcționa lucrurile din uh, punct de vedere tehnic și practic? Uh, îi putem include pe toți? Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc interpreților deja pentru că știu că ne-au mai acordat încă 10 minute și le dau din nou cuvântul experților, mulțumindu-le și rugându-i să se limiteze la 3 minute. Și o să încep în aceeași ordine ca mai devreme. O să încep cu domnul profesor de la Univers Universitatea Cracovia, domnul Iaroslav Gorniak. 3 minute. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Do... Doamnă președinte, domnilor și domnilor, mi s-au adresat două întrebări. Una este din partea unei deputate din Lituania. Dacă putem prezice ce trebuie să predăm. Din păcate, genul ăsta de predicții este foarte limitat, pentru că deocamdată nu știm care sunt inovațiile care vor sta la baza creșterii noastre economice. Apoi, A fost o întrebare legată de categoria de vârstă 30-50 de ani. Cred că o bună calitate a competențelor și o capacitate de a-ți organiza munca plus capacitatea de a lucra cu tehnologiile noi, acestea sunt genul de capacități pe care, și de competențe pe care școlile ar trebui să le ofere și adesea nu o fac nu vorbim doar despre formare specifică profesională, ci și de competențe generale, cum ar fi să lucrezi într-o echipă, să lucrezi la un proiect și așa mai departe. Pentru că foarte adesea tinerii nu învață acest lucru la școală și uh, asta trebuie să se schimbe și pentru asta trebuie să schimbăm și profesorii, nu să-i schimbăm pe ei pur și simplu uh, ci să îi ajutăm să um, se adapteze și ei la piața muncii. Avem nevoie din ce în ce mai mult de inovație în um, educație și în economie. În ceea ce privește uh, piața muncii după criză și integrarea uh, șomerilor și grupurile altele decât tinerii, cred că am răspuns deja parțial la această întrebare. ne punem mari speranțe în acțiunile directe și spunem că oferim tinerilor la scară mare atât în uh, Europa de Nord cât și în Polonia le oferim sau încercăm să le oferim uh, locuri de muncă bună care să le permite să se dezvolte. Uh, dar, uh, din păcate, acest lucru este extrem de dificil. Pentru că prea mulți oameni sunt șomeri. Totuși, ceea ce a fost posibil recent a fost ca ei să-și petreacă timpul în formare. Cazul Poloniei arată foarte clar că investițiile la nivel național și din Fondul Social European duc la o îmbunătățire a accesului la educație și formare a oamenilor aflați în situații dificile. Efectul net al formării asupra șomerilor înseamnă că Uh, trebuie să ajutăm uh, cât mai mult integrarea acestora pe, pe piața muncii. Domnul Miller. Mulțumesc, doamna președintă. Personal, uh, cred că în legătură cu această apreciere că mobilitatea, așa cum este dorită pe plan european, ar trebui să o tratăm diferit în funcție de situația economică, um, nu pot să o împărtășesc. Pentru că mobilitatea va rămâne întotdeauna la latitudinea deciziei individului și va depinde cu siguranță de situația acelei persoane și de posibilitățile pe care le găsește în țara sa. Mai există o migrație inclusiv uh, în Germania sunt tineri care părăsesc țara noastră, deși conjunctura uh, este destul de bună. Deci pierdem anual mai mulți cetățeni germani decât vin uh, tineri din alte țări pentru a ocupa locurile de pe piața muncii. Eu cred că, iarăși, perioadele de tranziție care au fost create uh, uh, trebuie să fie puse și în uh, contextul mobilității din Europa. Pentru că există și țări din care tineri pleacă și care în același timp sunt și primitoare de tineri care vin din alte zone. Trebuie să existe o reglementare și din acest punct de vedere al pieței muncii. Aș uh, face referire și la un alt aspect. Uh, a întrebat cineva care trebuie să fie cerințele de bază pentru ca uh, proiectul nostru să poată funcționa. Cred că tinerii, în primul rând, trebuie să fie atrași de uh, oferta pe care proiectele pe care le concepem le fac, pentru că altfel uh, ofertele uh, vor fi uh, condamnate la anonimitate. Tinerii nu vor ști Uh, unde să se adreseze. Uh, ei trebuie să cunoască detalii legate de eforturi, de, uh, de oferte, deci trebuie să fie promovate. Cum reușim să-i atragem pe tineri pentru ca ei să stabilească un contact cu organismele de stat specializate pentru a găsi ofertele care îi interesează. Pe de altă parte, sigur că în primul rând trebuie să existe oferte pentru că uneori întâmpinăm dificultăți în statele membre, ori există locuri de muncă neocupate, dar ce facem acolo unde nu există locuri de muncă? Cum le creăm? Ce creăm? Creăm o uh, șansă de ocupare uh, pentru tineri uh, care nu vor putea să fie eficienți pe piață. Recurgem la înființarea de micro-întreprinderi. Sunt probleme foarte serioase. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc pentru Eurofond. Domnul Massimiliano Mascherini. Mulțumesc. În rapoarte am scris că probabilitatea succesului este printr-o combinație între familie și instituții. Și cei care acumulează mai multe dezavantaje au o mai mare probabilitate de a ajunge șomer. Uh, pentru a-i reinclude pe piața muncii, am spus că abordarea individuală este cea mai de succes și cu abordarea individuală înseamnă o abordare țintită care recunoaște caracteristicile tinerilor și propune o soluție care este făcută pentru persoana respectivă, pentru că o tânără mamă și un tânăr care este necalificat au nevoi diferite pentru reintegrarea pe piața muncii. Bineînțeles, nu se poate să-i reintegrăm pe toți, pentru că unii, din păcate, nu pot intra pe piața muncii. Alții nu vor. Și la alții nu putem ajunge. Și asta este o mare problemă. Cum putem ajunge la tineri? Aș vrea să spun că garanția pentru tineri nu poate fi aplicată pe deplin pentru că e nevoie de uh, punere în aplicare treptată a diversilor pași. Pentru că multe țări sunt uh, foarte departe de scenariul finlandez. Și o să vă vorbesc și despre educația socială. Am descoperit că în unele state membre la un an după absolvire, 50% după 50% uh, din absolvenți sunt inactivi și 49% uh, nu intră pe piața muncii. Deci vorbim de și pentru acești 49% este mai ușor. De ce? Cred că un lucru pe care trebuie să-l facem este să îmbunătățim uh, consilierea și ghidarea și uh, conștientizarea, pentru că tinerii pot să-și aleagă un, o traiectorie pe care ar prefera-o, dar ar trebui să știe mai multe care, mai mult care sunt consecințele unei alegeri greșite, astfel încât să nu aibă așteptări care să fie prea departe de realitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Kimo Rus din Finlanda. Mulțumesc, doamnă președinte. S-au adresat multe întrebări legate de modelul finlandez. Nu știu dacă pot răspunde la toate. Trebuie să vă spun că există un website pe care îl găsiți în prezentarea noastră, unde există și materiale în limba engleză, rapoarte și prezentări pentru modelul finlandez. Deci acolo găsiți informații mult mai detaliate. Dar o să încerc să răspund la întrebările de natură mai generală care mi-au fost adresate. Una dintre ele este care sunt cerințele fundamentale pentru a face ca garanția pentru tineri să funcționeze și să ajutăm pe tineri. Ah, avem nevoie de servicii funcționale la nivel național și local pentru a se ocupa de tineri. În al doilea rând, Sistemul de educație poate oferi um, educație de calitate și formare vocațională uh, care este necesară pe piața muncii și, în al treilea rând, angajările și cooperarea cu angajatorilor pentru a pune locurile de muncă disponibile la uh, dispoziția tinerilor. Prima întrebare a fost legată de modificările structurale pentru a ajuta IMM-urile, pentru a crește angajarea tinerilor. Deci cum putem găsi stimulente. Cred că acesta e un subiect foarte larg și trebuie să se facă multe reforme de politici în multe state membre. IMM-urile au oricum, ar trebui să aibă stimulente financiare pentru a angaja uh, tinerii. Trebuie să ne uităm și la legea muncii, care este esențială și care ar putea să fie un obstacol în calea uh, recrutării de noi lucrători pentru IMM-uri. Deci trebuie să avem legi ale muncii care să fie sigure, dar flexibile. De asemenea, și salariile joacă un rol în piața muncii și este un subiect destul de sensibil și nu e ușor să tragi concluzii. Dacă mai am timp la dispoziție, aș dori să răspund la o întrebare importantă. Cum ajungem la tinerii excluși? Am vorbit despre programul de outreach pe care noi îl aplicăm în uh, Finlanda, deocamdată local și va fi extins la nivel național, în care asistenții se duc și se întâlnesc cu tinerii excluși, oferindu-le diverse oportunități de educație sau uh, loc de muncă. Avem de asemenea și ateliere de lucru unde tinerii pot participa pentru a-și găsi o carieră de viitor. Al treilea punct e, este schimbul de informații între diversi actori pentru că între municipalități, uh, institute de educație și așa mai departe, trebuie să uh, își comunice una altea care sunt tinerii care, sunt, uh, care riscă excluziunea. Trebuie să găsim căi de a îmbunătăți acest schimb de informații între actori. Cine a finalizat educația primară, dar nu a solicitat uh, formare ulterioară? Vă mulțumesc foarte mult. Și nu în ultimul rând, domnul Peter Macelsic din partea Uh, forumului pentru Tineri. Mulțumesc foarte mult. Toate întrebările și răspunsurile arată complexitatea subiectului. Pentru noi e foarte important să ne gândim cine ce face și unde putem juca și noi un rol. Deci uh, ne, suntem pentru o abordare uh, transsectorială și holistică. Uh, în mod clar se leagă de educație și de piața muncii și ne concentrăm asupra tranziției. Deci vrem o educație de calitate, o educație care să includă și aspecte formale și informale. Am auzit de importanța obținerii de competențe pe care nu le obține apărat în uh, cadrul educației tradiționale. Dar există cursuri care te ajută să um, dobândești aceste competențe suplimentare și ne uităm la validarea și recunoașterea acestor competențe uh, ca parte a unei educații de calitate. Dar uh, un, ca un tânăr să înțeleagă ce există și ce, vrea să, ce ar putea să studieze, ar trebui să aibă un uh, consilier. Și tocmai aici credem că organizațiile de tineri ar putea să aibă un rol. Pentru că noi mergem, spre exemplu, în uh, zone rurale din Estonia și discutăm cu tinerii. Apoi, Înainte de a intra, de a lua un loc de muncă, trebuie să ai o perioadă de tranziție. Și aici ar trebui să ne concentrăm asupra portabilității drepturilor. Dreptul de a mă muta este unul dintre ele. Atunci când mă mut în străinătate, am dreptul să-mi iau cu mine asigurarea de sănătate și așa mai departe, ca să nu mai vorbesc de uh, barierele de viză. Apoi mai Celălalt aspect, al, celălalt aspect interesant aici este calitatea um, cursurilor de stagiari și tocmai de aceea am fost în favoarea unor măsuri care au fost adoptate și aici și la Consiliu um, bineînțeles, nu este singurul răspuns și nu o, să, nu o să rezolve tot, dar este un exemplu important care există și care ar trebui să fie extins cât mai mult cu putință. Doamna Esea a întrebat care este fundamentul. Pentru noi, fundamentul este finanțarea, angajarea și implicarea. Implicarea uh, actorilor implicați, în special a tinerilor, pentru că trebuie să fie implicați dacă e vorba de ei, angajament din partea tuturor uh, Uh, actorilor, uh, cum ar fi statul în primul rând. Deci asta este baza, asta e fundamentul garanției pentru tineri. Apoi trebuie să existe și o educație antreprenorială. Trebuie să ne asigurăm că fiecare tânăr știe ce înseamnă să fii tânăr antreprenor și să decide dacă vrea uh, să scape de stigma că acesta este un lucru negativ. Nu putem forța pe nimeni să devină antreprenor, pentru că și ăsta ar fi un model prost, dar uh, după aceea vorbim despre uh, locurile de muncă existente, deci trebuie să ne concentrăm pe creștere, pe investiția în tineri și uh, asupra aspectelor unde Europa poate să creeze uh, creștere. Anul trecut am avut uh, anul îmbătrânirii active. Să ne înțelegem, nu tinerii iau locurile de muncă uh, vârstnicilor, pentru că uh, locurile de muncă lăsate în urmă de vârstnici nu pot fi luate de tineri din cauza lipsei de experiență. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, merci aussi d'avoir respecté votre... Vă mulțumesc și vă mulțumesc că v-ați respectat timpul de uh, vorbire. Vom examina proiectul de raport al colegului, al colegei Sgrilevska pe 22-23 aprilie. Îi spun doamnei Angelili și celorlalți că documentele care n-au fost distribuite în sală vor fi disponibile din această seară sau de mâine pe site, pe site-ul Comisiei Amplă. Le mulțumesc experților pentru contribuțiile utile și vă dau întâlnire la ora 15 sub vicepreședinția lui Thomas Mann, dar până atunci vă invit să o sărbătoriți să sărbătoriți uh, colaborarea fructuoasă pe care am avut-o cu Ana la ieșirea din sală.